Well, um, if some of you are having rather a, longer lunch than others, is fine. You can drip. cu siguranță unii dintre dumneavoastră sau unii dintre cei care urmează să vină încă mai sunt la prânz, dar uh, noi vom relua discuția noastră. Am să invit pe toată lumea să ia loc. Dacă vă amintiți, înainte de prânz am discutat și am ascultat o serie de posibile soluții și căi pentru a ajunge la un viitor fără petrol. O serie dintre aceste idei vor fi reluate împreună cu cei trei uh, vorbitori care vor prezenta o perspectivă economică, una politică și dintr-un alt domeniu al politicilor de transport. Și am urmează să vedem care ar fi alte soluții și cum urmează ele să fie pus, ar putea ele fi pusă în, puse în practică. Din, în dreapta mea, Anthony Burnbaum uh, lucrează la, reprezintă HSBC, uh, șeful departamentului pentru oportunități speciale globale în această bancă și după cum ați auzit de dimineață, această bancă a decis să investească în compania Better Place, vom auzi și de ce. Urez bun uh, venit și lui Fabien Erlo de la uh, căile ferate franceze. Sunt sunte, uh, nu mai sunteți șefă de strategie la Um, căile ferate, însă aveți totuși un rol foarte important și ne veți explica uh, rolul ecomobilității și ne veți explica cum uh, căile ferate franceze pot fi uh, un bun loc în care să fie investiți bani. Apoi Malcolm Harbour, vicepreședinte al STOA, dar și uh, președinte al Comisiei pentru Piața Internă la Parlamentul European. Anthony, am să vă rog să uh, fiți primul care intervine și, bineînțeles, după prezentarea noastră vom auzi și vom asculta și o serie de întrebări. La ora actuală se reunesc miniștrii de finanțe la nivel european și discută despre cum putem să ieșim din această criză în care ne aflăm. Aici la Parlament au existat negocieri cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul viitor și cum să fie echilibrate uh, necesitățile uh, statelor membre uh, cu nivelul european. Așadar, este ne, este momentul în care băncile ca uh, investitori uh, joacă un rol foarte important, mai ales având în vedere și climatul, atmosfera actuală. De ce ați decis anul trecut să investiți mai mult de 100 de milioane de euro uh, în, uh, în compania Better Place? Mulțumesc! Este trist să spun că multe bănci mai fac ceea ce facem și noi, și anume să investească capital privat, dar este un capital cu mai mult risc. Nu este ceva ce facem foarte des. Avem un portofoliu de 800 de milioane de Uh, euro pentru asta, iar Better Place uh, este așadar o mare proporție din asta, ceea ce arată și cât de important și câtă încredere avem în această companie. Și, bineînțeles, uh, facem și cercetările de rigoare înainte să acordăm astfel de sume. De exemplu, avem auditorii de la McKinsey care ne -au, sau și consultanții care ne-au uh, Uh, făcut o evaluare înainte să investim în uh, Better Place. Și din punct de vedere economic, Better Place a câștigat și și din punct de vedere uh, de mediu, Better Place a câștigat. Și iată, am avut o a doua părere față de evaluările noastre. De ce am um, ales să investim în, în Better Place? Ei bine, în fiecare zi primim uh, solicitări de finanțare a unor uh, inițiative de mediu și de cele mai multe ori le refuzăm. Însă Better Place uh, a, a fost de necombătut în ceea ce privește și viabilitatea economică, dar și efectul asupra mediului. De ce spun că a fost de necombătut? În primul rând că are o, pro, o, o abordare în ceea ce privește consumatorii foarte bună. Când uh, ne uităm la costul pentru uh, vehiculele electrice, better, mașina Better Place va fi mai ieftină decât o mașină pe benzină. În al doilea rând, mod, uh, modelul Better Place oferă mai multă autonomie pentru aceste autoturisme și toate studiile ne arată că toată, lume, toată lumea își dorește de la un autoturism să aibă autonomie. Este un aspect cheie al mo modelului Better Place. Al treilea punct se referă la abordarea holistică a Better Place. Este vorba de software-ul pe care îl are între mașină, uh, stațiile de alimentare și stațiile de transformare. Asta duce la o rețea super inteligentă astfel încât Better Place poate să comunice cu mașinile și să le folosească chiar ca stocaj de electricitate. Și este uh, uh un uh, lucru esențial, mai ales într-o țară în care sau uh, se adoptă acest model al uh, energiilor uh, regenerabile, printre altele. Și acest lucru va fi esențial și în Danemarca. La ora actuală, uh, procentajul energiilor regenerabile este de 12%, dar va crește la aproximativ 30%. Deci, practic, nu este vorba numai de eliminarea uh, carburanților fosili, ci și de uh, introducerea unor noi, noi sisteme. Iată, mașinile diesel devin din ce în ce mai bune. Uh, pe de altă parte, dacă ne uităm la mașinile uh, hibrid, uh, și acestea au unele avantaje, dar și acestea vor avea nevoie de un model de genul Better Place pentru a asigura comunicarea cu mașina. Deci, practic, uh, modelul Better Place nu poate fi evitat de fapt. Uh, și dându-ne seama de asta, am decis să și investim bani în asta. Uh, și nu va fi o fantezie tehnologică, nu va fi o utopie, va fi ceva cât se poate de real. De real. Veți putea merge în țările respective să vedeți cum funcționează. Și în Japonia deja puteți să vedeți acest lucru. Există taxiuri uh, care funcționează pe acest sistem. Ați menționat criza creditelor. Noi când ne gândim uh, unde să investim, dorim să creăm locuri de muncă, să facem parte din arena politică, din lumea economică și să, aș, să arătăm practic că putem crea locuri de muncă. Cum poate Better Place să facă asta? Shai a spus asta și nu pot să spun suficient de des acest lucru, chinezii vin în Europa cu mașini. Au venit cu jucării, au venit cu electronice, iar acum vin cu mașinile lor în Europa vor fi mai ieftine decât am, au fost vreodată mașinile și vor fi la fel de bune. Iar acest lucru va avea un impact extraordinar dacă ne gândim la sectorul uh, autoturismelor uh, și importanța lui uh, în Europa și pentru locurile de muncă, ne dăm seama că impactul uh, vehiculelor chineze va fi imens pe piață. Așadar, în primul rând, mașinile electrice uh, vor funcționa pe baterii nu se, vor mai, nu se va mai importa petrol, se vor importa baterii. Însă diferența este că bateriile pot fi produse și în Europa. Și cine are avansul tehnologic va fi și stăpân pe piață. În al doilea rând, cine face mașinile? Și Shai a spus asta. Ar putea să fie China cea care face aceste mașini. Însă, dacă Europa uh, pornește Uh, cu dreptul, dacă producătorii europeni pot să-și folosească avantajul de cunoștințe și așa mai departe, pot să își mențină cota de piață. Și Europa poate să rămână o regiune foarte importantă în sectorul auto. În Japonia, o companie care, în mod normal, uh, o companie mitic, uh, care, în general, sprijinea uh, vehiculele pe hidrogen sau vehiculele hibride, a sponsorizat proiectul pilot pentru taxiuri care merg pe principiul și pe sistemul Better Place. Apoi, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă Better Place va avea o infrastructură foarte vastă uh, care va fi uh, achiziționată din, din Elveția și din Germania, ceea ce înseamnă că uh, practic și aici efectul asupra ocupării va fi foarte important. Ultimul punct se referă la modelul Better Place, și anume natura integrată a activităților. Better Place nu va putea să acționeze uh, singură, are nevoie de parteneri. Dar aș spune că este aici vorba de o ocazie odată la un secol pentru ca um, companiile să își schimbe uh, abordarea și să ofere clienților și consumatorilor un serviciu. Și cred că aici este o, vorba de o oportunitate uh, pentru uh, Europa uh, și de a se proteja de uh, autovehiculele chineze. Henry Ford se spune că la bătrânețe spunea că își dorea că să nu fi creat o companie de autoturisme, ci mai degrabă o companie de petrol. Iar aici este un mesaj extraordinar față de Europa cu privire la ceea ce se poate face putem să ne creăm propria noastră industrie petrolieră, să spunem așa. Mulțumesc, Anthony. Cred că vom reveni mai târziu pentru a discuta despre punctele pe care le-ai menționat cu privire la Better Place, dar și o serie de lucruri care se referă la investiții, pentru că, pe de o parte, ai menționat unele lucruri pozitive, dar pe de altă parte există și dezavantaje. Ați menționat chiar că refuzați foarte multe astfel de proiecte și că sunteți una dintre puținele bănci care investesc capital privat. Vom discuta despre asta, dar să discutăm și despre trenuri, pentru că nu totul se învârte în jurul mașinilor. Este un exemplu foarte interesant cu privire la ce poate să facă o companie de căi ferate. Nu neapărat în ceea ce privește capitalul privat investit, ci și în ceea ce privește abordarea proactivă a mobilității. Deci ce înseamnă acest lucru la SNCF? Bună ziua, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre modul în care uh, SNCF își vede rolul în transportul durabil și încercăm să înțelegem cum ar trebui să trecem de la un sistem al unui operator de trenuri al uh, unui operator care se bazează pe ecomobilitate. Voi vorbi despre trei lucruri. În primul rând, ce facem prezent SNCF? În al doilea rând, cum trecem de la această afacere bazată pe gări la o afacere mult mai apropiată de consumatori. Și, în fine, am să vă dau uh, un exemplu legat de strategia noastră, uh, legat de Ecomobilite Partener, un fond pe care l-am înființat și pe care îl gestionez în prezent. SNCF, societatea de căi ferate franceză, este, după cum știți, un uh, lider în domeniul transporturilor de pasageri și de măr, marfă. 30 de miliarde venit, 250 uh, de mii de angajați. mii de persoane în toată lumea, prezență în 150 de țări, filiale mari în transportul în comun, de pasageri și în transportul de marfă prin intermediul Geodis. Transportăm 9 milioane de persoane în prezent, un număr foarte mare, 30.000 de kilometri de cale ferată în toată Franța. Și suntem mândri de acest lucru pentru că, după cum știți probabil, trenurile reprezintă mijlocul de transport cel mai puțin dăunător mediului. 25% din emisiile de dioxid de carbon provin din uh, transportul uh, pe transportul rutier, doar 2% din transportul feroviar. Este un fapt știut că transportul pe care ferată este, nu dăunează mediului. Acum întrebarea este cum ajungi de acasă sau de la birou până la gară. Și aici lucrurile nu mai sunt atât de bune pentru mediul înconjurător. Și de aceea am pus la punct strategia Ecomobility, ecomobilitate, ceea ce înseamnă că ne gândim la metode de a transporta pe oameni nu de la o gară la altă gară, ci de la punctul A la punctul B. Ceea ce înseamnă că trebuie să găsim parteneri, să găsim metode de a ne asocia cu alte foruri pentru a vedea cum putem transporta milioane de călători sau de utilizori, un utilizator cum îi numim noi, cum îi putem transporta de acasă de la ei până la tren în mod ecologic. Ca să înțelegem ce își doresc clienții noștri, am folosit mm, numeroase sondaje, chestionare și am înțeles că peste 50% din pasageri sunt dispuși să folosească mijloace de transport ecologice, să folosească în comun mașini pentru a ajunge până la gară, să achiziționeze unități de utilizare pentru autovehicule, însă nu sunt dispuși să renunțe la propriile autovehicule. Cred că mulți dintre dumneavoastră sunteți conștienți de faptul că pentru a trece spre un sistem de transporturi mai ecologic, trebuie, nu, nu ajunge să găsești un produs, adică un vehicul. Nu ajunge să găsești tehnologia, nu ajunge să vii cu servicii noi ci trebuie făcute eforturi majore legate de comportamente. Comportamentele nu se vor schimba peste noapte. Va fi nevoie de timp pentru această schimbare, deși există o tendință majoră spre a se folosi noi mijloace și metode în acest domeniu. Pentru a fi mai aproape de piață, acum doi ani și jumătate, comitetul de conducere al SNCF, din care făceam și eu parte la momentul respectiv, a decis să lanseze un proiect unic în domeniul transporturilor. Un fond corporatist de 15 milioane de euro, deci nu o sumă foarte mare, dar o sumă bună pentru început. 15 milioane de euro dedicați pentru a găsi noi oportunități pe piață, noi ocazii de investiții uh, pentru a investi ca acționar minoritar. Deocamdată ne limităm la sfera națională, nu avem bani suficienți pentru a studia posibilitățile și în străinătate, deși facem totuși acela, și acest lucru. Avem 15 milioane de euro de investit și ce vedem pe piață, ce se întâmplă pe piață. În primul rând, sunt foarte multe proiecte Există fonduri pentru 2 ani și jumătate și am primit uh, prezentarea 400 de proiecte. În prezent primim 1-2 proiecte pe zi. Și spun și eu ca Anthony, nu putem să le finanțăm pe toate. Până acum am finanțat 6 proiecte nu de aceeași amploare ca proiectele finanțate de HSBC, pentru că scara este alta. Trebuie să fim selectivi în uh, alegerea proiectelor în care investim. Care sunt criteriile? În primul rând, de fapt, să vedem de unde vin aceste proiecte. Din cele 400 de proiecte, jumătate nu sunt 100% relevante pentru subiectul mobilității. 50% se referă de la mediu, dar nu corespund 100% cu tema noastră. Cam 200 din 400, din acestea 25% se leagă de vehiculele electrice. Sunt foarte multe persoane care vin să ne vorbească despre un vehicul electric pe care l-au inventat peste noapte. Nu e foarte frumos din partea mea să spun acest lucru, dar acesta este adevărul. Există foarte multe inițiative legate de vehiculele electrice și alte inițiative, folosirea în, comuna, în comuna a automobilelor, taxiuri ecologice, taxiuri împărțite, folosirea în comuna mașinilor de către diverse categorii ale populației. Mai sunt alte 25% din aceste proiecte care se referă la aspecte legate de tehnologie. Uh, proiecte de localizare a destinației și a punctului de plecare și analiza opțiunilor pe care le are la dispoziție în funcție de de caracteristicile pe care le urmărești. 25% din proiecte se leagă de aspecte mai degrabă tehnice, cum să se măsoare de pildă emisiile de dioxid de carbon. Un lucru care mă frapează este, cum spuneam, sunt 25% din proiecte legate de vehicule electrice și 25% legate de vehiculele noi. Cum alegem noi proiectele? În primul rând trebuie să se lege de activitatea SNCF, trebuie să existe un sponsor în cadrul organizației pe care îl găsim noi pentru companiile aflate la început. Până acum am ales proiecte legate de folosirea în comună a automobilelor, nu, nu sunt niște proiecte revoluționare, dar de aici se vor naște noile comportamente dorite. Testăm un, vehicul electric, un tip nou de vehicule electrice, fără să avem succesul la care ne-am fi așteptat. Avem un sistem pentru nevăzători. Uh, este important când vorbești despre mobilitate să te gândești la toate persoanele care călătoresc. Mai finanțăm un proiect mic legat de energia solară prin celule fotovoltaice și ultimul se referă la transportul de marfă. Livrarea de colete mici în interiorul orașelor. Noi discutăm cu gestionarii proiectului pe termen lung și dorim ca aceste proiecte să reușească. Dăm, uh, acordăm antreprenorilor acces la resursele SNCF și astfel aceasta este diferența dintre noi și investitorii în sectorul financiar, uh, investitorii convenționali. Și sperăm că aceste proiecte vor, vor avea succes. Până acum am investit 50%, deci am putea uh, să mai acceptăm două, trei proiecte și de ce nu așteptăm să mai primim fonduri de, de la SNCF. Mulțumim, Fabien. A fost foarte interesantă prezentarea. Aș vrea să te întreb ceva, Malcolm. Crezi că acest model poate fi extrapolat la alte zone ale Europei? Și ce părere ai despre rolul legiuitorilor europeni? Dacă pot da ei impulsul necesar pentru a asigura investițiile de care este nevoie, mai ales în uh, cazul unor soluții care par atât de promițătoare și de viitor. Este o inițiativă foarte interesantă aceasta SNCF și, într-un fel, ea se leagă de un aspect al uh, strategiilor publice care nu a fost exploatat suficient în Europa, după părerea mea, și anume folosirea sistemului de achiziții publice. Este vorba aici mai degrabă de um, proiecte în comun, însă clienții publici pot avea influență extraordinară. Vorbim um, despre vehiculele electrice aici, dar nu doar despre asta. Autoritățile publice achiziționează foarte multe vehicule de, din categorii diferite și cu siguranță pot adopta o strategie de achiziții ecologice. Acesta este un element pe care îl pot face legiuitorii. Să stabilească niște condiții comune de performanță de mediu. Astfel, ai o piață deschisă, nu faci discriminări între cei care contribuie la achizițiile, care mm, se implică în achizițiile publice. Sistemul acesta este introdus acum și trebuie să ne asigurăm că este folosit mai mult. Acum uh, există fonduri publice care contribuie deși bugetul Uniunii Europene este deocamdată înghețat, se fac totuși investiții publice în domenii cum ar fi transportul sau reciclarea și altele. Și Rin, vreau să-ți mai spun că celălalt domeniu ar fi să încurajezi autoritățile publice, așa cum face SNCF, spunând rolul nostru este să încurajăm dezvoltarea de soluții noi cu emisii reduse de carbon. Rolul nostru este să colaborăm cu cei care vin cu aceste soluții, să îi ajutăm să le dezvolte și să le asigurăm o piață. Sunt curios ce părere are domnul Bernbaum, însă, după părerea mea, dacă vine un furnizor extern, uh, extern o bancă, de exemplu, care sprijină o tehnologie cu emisii reduse de carbon. Dacă vin la dumneavoastră cu propunere și vă spun, deja lucrez cu SNCF, SNCF este de acord să mă financeze parțial sau să mm, sprijine proiectul și acesta este un prim client pentru mine, din punctul de vedere al riscului unei propuneri noi, uh, pentru dumneavoastră, spusele mele creează o imagine mult mai, uh, mult mai interesantă, mult mai atrăgătoare da, decât dacă aș veni la dumneavoastră de unul singur. Asta înseamnă că trebuie să folosim autoritățile publice uh, și acestea să devină un, uh, un lider pe calea inovării. Această responsabilitate pe care și-o pot asuma autoritățile publice nu este folosită. Mă surprinde faptul că după ani întregi de lobby, de susținere acestor idei, s-a ajuns ca acesta să fie un, uh, un proiect comun la mm, Direcția Generală pentru Piața Internă. Ideea din spatele acestui proiect a început la Direcția Generală pentru Societatea Informațională. Am, ni s-a spus acum cât de importantă este, cât de importante sunt instrumentele tehnologiei informatice. Shai n-a vorbit atât de mult despre acest lucru mai devreme, însă în, uh, toate acestea stau în centrul uh, acestui proiect. Can you see that? Mulțumim, Malcolm. Uh, Anthony, spune-ne, vezi această sinergie, vezi aceste legături? Poate un proiect pe care l-ai refuzat la începutul anului este acum mai atrăgător pentru că Fabien deja îl sprijină? Se întâmplă acest lucru? Uh, I da, este un argument uh, foarte bun. Ceea ce căutăm noi și mm, ceea ce le lipsește uh, companiilor care solicită investiții din partea noastră este modelul de afacere. De foarte multe ori primim modele de afaceri care cărora le lipsește credibilitatea sau care se bazează în totalitate pe subvenții de la stat. Sunt uh, inițiative legate de uh, celule fotovoltaice uh, sau energie eoliană care se bazează exclusiv pe subvenții din partea statului și noi suntem foarte reținuți în astfel de situații. Când ai nevoie și când vrei un investitor strategic, Uh, atunci uh, deci când, când uh, ai sprijinul unui investitor strategic, este clar că acesta știe mai mult decât banca despre acest lucru. Deci poate să, să fie un argument pentru proiectul respectiv. Cred că se poate ajunge și fără acest investitor strategic la o finanțare, dar dacă există acest sprijin, este un avantaj, bineînțeles. Fabien? nu ne faceți să părem uh, mai buni decât suntem de fapt. Cred că ceea ce facem noi cu acest fond uh, al corporației este să identificăm noi oportunități și să le ajutăm să crească. Noi investim în companii care se dezvoltă, care se poziționează pe o piață emergentă. Bineînțeles, noi selectăm uh, proiectele în funcție de calitatea managementului, viziunea, uh, compatibilitatea cu SNCF, dar ceea ce încercăm este să testăm piața prin intermediul acestor proiecte și să le ajutăm să crească, oferindu-le oportunitatea pentru ca ei înșiși să își testeze modelul de afaceri. Din punct de vedere statistic, uh, nu suntem diferiți de alți investitori. Când investești banii proprii în uh, inițiative care sunt la început, unu, una din trei, două din cinci vor eșua. Suntem conștienți de asta. Deci le sprijinim, le oferim uh, numele nostru și sprijinul nostru, inclusiv financiar, ceea ce le dă mai multe șanse acestor companii să reușească. Însă, să nu credeți că nu vom face nicio alegere greșită. Malcolm. Da, bineînțeles. Orice implicare autorităților, orice implicare autorităților publice într-un model de afaceri este mai riscant. Uh, motivația întotdeauna din partea acestora a fost să se reducă costurile și cred că este foarte dificil să le cerem să aibă o altă perspectivă. Cred însă că diferența este, Fabien, dacă îmi permiteți, că voi căutați un campion uh, în interiorul SNCF și vedeți că această idee se, poate fi aplicată foarte clar în organizația noastră. Există multe autorități publice în sănătate, în servicii publice, servicii sociale, care trebuie să se gândească la organizația lor internă, să găsească, să spunem așa, campionul inovației din interior. Sănătatea este un foarte bun uh, exemplu în acest sens, dar mai există și alte domenii. Um, indeed, to, to, to... Într-adevăr, Pentru a realiza această investiție avem nevoie de un campion din interior. De multe ori este cel mai greu lucru de făcut. Ai o bună echipă, ai ceea ce cred eu, un proiect foarte puternic, iar apoi îți găsești campionul, apoi îți cauți campionul din interior, din interiorul organizației, uh, dar nu îl găsești. De ce? Pentru că este sindromul tipic, noi n-am putea uh, inventa ceva mai bun uh, și nici nu vrem să adoptăm ceea ce aduc alții din afară ca idei bun, bune, pentru că se va, va reieși foarte clar că noi nu am fost în stare să venim cu astfel de idee. Deci este așadar un fel de luptă culturală între inovația care vine din exterior și inovația care vine din interior. Și bineînțeles, astea sunt veștile bune, pentru că noi nu luăm numai idei, nu luăm toate ideile bune din exterior, mai lăsăm și pentru alții. Unele, poate uneori, nu sunt suficient de convingătoare și atunci nu găsim campionul din interior. Înainte de a, cere, de a accepta întrebări din public, dați-mi voie să vă întreb, domnule Bernbaum, ce ar putea schimba abordarea băncii dumneavoastră în ceea ce privește având în vedere ceea ce ar putea face, de exemplu, autoritățile publice astfel încât banca dumneavoastră să fie pregătită să investească mai mulți bani sau în mai multe proiecte de acest gen. Cred că noi facem o treabă destul de bună față de ceilalți, așadar am să mă refer la ce ar putea face alte bănci. Pot să am așadar o abordare generală. Eu Cred că este vorba de alocarea capitalului. Dacă băncile acordă o pondere mai mică uh, capitalului privat, este mai ușor să uh, investești, având în vedere și restricțiile la nivel european. Ceea ce s-a întâmplat în uh, Statele Unite și în Europa în timpul crizei a fost că ponderarea capitalului a fost uh, foarte restricționată și a devenit ceva foarte scump. Este, iată, un argument uh, pentru politicieni care reacționează foarte puternic în ceea ce privește reglementările bancare. Ceea ce sugerați noastră este, de fapt, o prudență din partea reglementărilor. Uh, mi-aș depăși, mi depăși uh, competențele, spune uh, domnul Birnbaum. Așadar, avem dreptate să ne concentrăm asupra investițiilor ca pe o provocare principale? Vă rog, aveți cuvântul. Da, cred că investițiile sunt critice. Dacă îmi permiteți, Am pierdut introducerea, însă am să mă refer la această, acest uh, subiect uh, ce se referă la idei. Ideile care vin din afară sunt uh, diferite de cele din interior. Pare un pic ca în Uniunea Europeană, când vine cineva din afară cu o idee bună, cei din interiorul Uniunii Europene nu prea o agrează pentru că nu a fost ideea lor. Mi-a plăcut uh, această abordare a transportului dintr-un punct într-alt punct, în alt punct. Uh, acum 15 ani am fost la expoziția auto din Bruxelles și mi s-a arătat un Renault, o mașină Renault, despre care mi s-a spus că urma să fie plasat într-o zonă suburbană din Paris Uh, cu un sistem de tip card de credit, în ca, un sistem uh, în care oamenii puteau să meargă uh, în parcare, să își introducă cardul de credit, să conducă mașina până la muncă, de exemplu, să-și scoată cardul și să lase mașina acolo. Părea foarte interesant, nu-mi dau seama dacă um, a fost lansat acest proiect, bănuiesc că nu s-au găsit investiții pentru a-l pune în practică. Deci investițiile sunt critice dacă, avem, dacă vrem ca ideile noi să ajungă pe piață. Bineînțeles, unii dintre deputați de aici mi-au spus, cel puțin unul dintre ei mi-au spus, dacă ai o problemă, nu cere unui politician să îți rezolve problema. Pentru că un politician va stabili obiective sau uh, va arunca cu bani în direcția acestor uh, obiective. E drept așadar că poate se acordă mulți bani, dar nu rezolvă problema. În ceea ce privește apoi autoturismele uh, electrice, ele trebuie să fie profitabile. Nu o să vă uitați la un model de afaceri, la un plan de afaceri și să-ți spuneți, ei bine, din generozitatea uh, sufletului nostru vă finanțăm. Așadar, după părerea mea, legislatorul trebuie să stea deoparte. Piața va crea cererea. Piața va urma procesul. Oamenii cărora li se va vinde o idee o vor prelua sau nu. Dacă legiferăm, singurul lucru pe care îl obținem sunt prețuri foarte mari. Wilfried, înainte de a solicita răspunsuri la această întrebare, mai dorește cineva? Vă rog. Mulțumesc, profesor Linton. Numai o serie de comentarii. Am senzația că oricare ar fi subiectul, pentru că am participat la foarte multe workshop-uri cu privire la agricultură, demență și multe alte uh, domenii, am senzația că tot, multă lume se simte depășită, își simte competențele depășite. Cred că uh, avem o problemă la bază. Wilfried, să preiau argumentul dumneavoastră. Sugestia este, de fapt, că uh, politicienii fie stabilesc obiective, fie uh, finanțează uh, foarte puternic anumite lucruri. Așadar, avem nevoie de obiective? Uh, da, cred că avem nevoie de obiective. De exemplu, eu m-am referit la achiziții publice, care nu se referă la obiective, ci la stimularea bunelor practici prin intermediul politicilor. Politicienii pot să solicite unele schimbări pentru a se întâmpla acest lucru. Și acest lucru se întâmplă peste tot, de fapt. În Statele Unite, de exemplu, administrația, guvernul Statelor Unite stabilește un obiectiv uh, pentru fiecare agenție a Statelor Unite cu privire la uh, proiectele, la cantitatea și numărul proiectelor inovative pe care, inovatoare pe care trebuie să le uh, utilizeze prin, să le contracteze prin achiziții publice. Și cred că uh, se poate face mult în ceea ce privește schimbările climatice și uh, o economie fără carbon. Ceea ce trebuie să facem este să stimulăm investițiile în direcția în care se uh, îndreaptă deja te- noile tehnologii. Aș spune că în ceea ce privește autoturismele, acest lucru se întâmplă deja. Și uh, cred că se întâmplă și în ceea ce privește uh, vehiculele de transport uh, ușoare. Aici, bineînțeles, stimulii economici nu sunt exact aceiași cu stimul, stimulii de mediu. Dar cred că aici se află zonele uh, cruciale și nu putem pur și simplu să aruncăm cu bani în direcția acestor proiecte pentru că nu avem atâția bani în zilele noastre. Vor exista bugete pentru cercetare, pentru inovație bugete care vor fi poate mari în totalitatea lor, dar care vor trebui utilizate într-un mod foarte strategic. Dar în ceea ce privește intervențiile la scară largă, ele pot veni din partea autorităților publice, însă va fi responsabilitatea lor să își cheltuie acești bani într-un mod înțelept, în funcție de competențele lor. Fabien, credeți că putem lăsa totul la latitudinea pieței? Sau dacă nu, unde ați dori să existe inițiative, mai ales la un nivel european? Aș vrea să răspund întrebărilor lui Wilfried mai întâi. În primul rând, n-aș vrea să plecați de aici cu ideea că cei de la SNCF nu au nicio idee bună, pentru că altfel o să am probleme când mă întorc acasă. Logo-ul, motto ul SNCF sunt, este idei pentru progres. Sunt astfel de idei. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le completăm și cu idei din afară, singur. Legat de ideea renoului dumneavoastră care să pornească cu ajutorul unei cărți de credit, știți că ideea aceasta a existat acum 15 ani și SNCF a finanțat cu mândrie un astfel de proiect. Nu sunt multe astfel de automobile care funcționează așa, dar sunt totuși locuri în Franța, cum ar fi la Rochelle, și altele, sau Antib. Și există un proiect cu 3.000 de vehicule electrice care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în Paris. Acest uh, lucru este interesant pentru că este un proiect gestionat de o companie nou sosită în domeniu, o companie numită bolorei o companie producătoare de baterii care a creat de la zero un vehicul electric nou și care s-ar putea să câștige licitația organizată de primăria Parisului. Legat de întrebarea de unde provin banii aici, în cazul de față, banii vin uh, din fonduri private. Nu este un proiect finanțat de stat, ci 100% finanțare internă, privată. În Uniunea Europeană se vorbește în continuare despre negocierile bugetare. Unele părți aici în Parlament spun că Uniunea Europeană trebuie să dea bani acestor întreprinderi. Anthony vă descurajează faptul că există companii care au primit finanțare de la Uniunea Europeană sau nu, nu refuzăm aceste companii, însă refuzăm uh, uh, refuzăm alt gen de companii al căror flux de numerar nu arată foarte bine pentru viitor. Avem și o investiție în California, nu are legătură cu Uniunea Europeană, dar are legătură cu crearea unui mediu concurențial echitabil. Nu putem presupune că piața funcționează neapărat reglementările, fie antitrust, fie legate de descentralizare, sunt importante pentru a crea această concurență echitabilă, pentru ca piața să se dezvolte în firesc. Al doilea aspect se poate referi la obiective. Obiectivele de reducere a emisiilor, obiectivele pentru 2020 au fost foarte utile în uh, asigurarea de modificări și în reducerea emisiilor de dioxid de carbon până la urmă. și standardizare, vorbiți despre condiții comune, toate acestea s-ar putea să fie soluții furnizate de Uniunea Europeană. Și e interesant acest lucru pentru că de multe ori întreprinderile se opun acestor tendințe și după aceea um, se alătură acestor idei. Industria automobilelor s-a opus cu siguranță acestei standardizări. Nu spune domnul Harvard, vorbim despre lucruri diferite. Era vorba despre uh, standarde care ar fi putut fi respectate de oricine, de orice protagonist. Însă mult mai interesant este felul în care politicile publice pot încuraja tehnologiile cu emisii reduse de carbon prin uh, stabilirea de standarde comune. Dacă ne gândim la vehicule electrice, de exemplu, nu există un set de standarde comune pentru punctele comune publice de încărcare, pentru conexiuni, pentru punctele de încărcare cu, de intensitate mare. Nu avem uh, uh standarde pentru conectorii bateriilor. Interșanșabilitatea uh, va fi foarte importantă dacă dorim ca această industrie să se dezvolte în viitor. Și condițiile de încărcare pentru diferite tipuri de baterii va trebui să se schimbe. Tehnologia bateriilor s-a dezvoltat destul de încet din cauza problemelor de gestiune și din cauza problemelor de chimie. Toate aceste aspecte sunt importante și este important să ținem seama de ele și să le discutăm pe plan global. De curând, Consiliul uh, la reuniunea Consiliului Economic Transatlantic, ceva pe loc săptămâna viitoare, s-a discutat despre standardele comune pentru vehicule electrice și cu siguranță se va discuta acest lucru. Nu vrem să ridicăm noi bariere în calea comerțului. Există reguli foarte clare și de asta mă ocup eu în ceea ce privește condițiile de piața unică pentru a promova această tehnologie. Să ne gândim la ce spunea Shai Agassi mai devreme. El a folosit metafora uh, cabinelor de interpretare. Există fragmente, există o strategie europeană și o lipsă a strategiei, pe de altă parte. Credeți că este corect, echitabil acest lucru? Fabien, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că uh, va trebui influențată, dacă credeți că va exista o strategie globală sau lucrurile sunt încă prea fragmentate. Să ne întoarcem la exemplul pe care îl dădeam cu cele 40 de noi inițiative în, doar în Franța pentru vehicule electrice noi. Și vorbim doar despre Franța. Dacă nici asta nu e fragmentare, atunci nu știu ce e. Vorbim despre tipuri noi de servicii pentru a transporta, asigura transportul din punctul A din punctul B. 15 soluții diferite pentru folosirea în comună a mașinilor. Acesta este felul în care a fost structurată industria mobilității sau a transporturilor. Sunt foarte multe inițiative pe plan local conduse de câteva persoane sau de administrația unui oraș și încerci să pleci de la aceste puncte, de la aceste inițiative. Până acum cred că Better Place este unul dintre puținele contraexemple. Până acum n-am văzut inițiative majore care să aibă efecte la scară largă. Noi finanțăm aceste proiecte mici, o parte din aceste proiecte mici și sperăm uh, că vor ajunge cel puțin la scară națională, nu mă gândesc deja la planul internațional. Și asta nu pentru că nu ne-ar interesa planul internațional, nu pentru că n-am avea ambiția necesară, însă a trece de la o inițiativă foarte localizată, foarte restrânsă, la a răspunde nevoilor a sute de mii de clienți în Franța, ar reprezenta deja un salt major înainte. Da, deci există fragmentare, există acest efect uh, al fragmentării, există o fărămițare a fondurilor publice în diferite inițiative, numeroase inițiative și nu există suficientă concentrare pe unul sau două proiecte potențial câștigătoare. Anthony și apoi revenim la Malcolm Într-adevăr, lucrurile sunt orientate pe fiecare țară. Pentru o companie care activează în sectorul infrastructurii avem nevoie de proprietăți, avem nevoie de infrastructură, de, de o bază națională în general. Și pentru furnizarea de utilități există o bază națională și există și un punct de vedere fiscal al fiecărei țări indiferent la ce ne uităm, întotdeauna revenim la planul național. Cred că dorește să intervină un domn din public. V-aș întreba legat de această problema scării, la nivelului la care se lucrează. S-a vorbit despre Europa și China și opoziția dintre ele. Dacă vorbim despre timp, din experiența mea cu un program pe care îl derulăm la Cambridge adresat unor persoane din conducerea companiilor uh, chinezești care progresează foarte rapid. Întrebarea mea este dacă considerați că Europa poate să țină pasul sau să concureze cu aceștia, cu aceste companii și, în al doilea rând, care ar fi soluția de rezervă dacă nu veți reuși uh, acest proiect cu uh, vehicule electrice, reveniți la baterii. După cei dăm cuvântul lui Malcolm, vom uh, trece la intervenția lui George Ola, care, uh, cu care vorbim la telefon, care este în California. Cred că sunt uh, multe companii producătoare chinezești care produc uh, sute de mii sau chiar milioane și se dezvoltă foarte rapid este clar o amenințare competitivă pentru Europa și trebuie să ne gândim la ea. Modelul uh, tabloului de comandă este o posibilitate. Este incredibil cât de în urmă este Europa legat de baterii. baterii, companiile producătoare de baterii apar și se dezvoltă din ce în ce mai mult în lume, în Japonia, în China, în Statele Unite, mai puțin în Europa și acest lucru este destul de îngrijorător. Și dacă vorbim despre vehiculele hibride, oricum este foarte probabil ca bateriile litiu-ion să devină viitoare, viitoarea piață globală a petrolului. Sună destul de înspăimântătoare această perspectivă sau măcar ca o provocare. Într-adevăr, este o provocare, însă revin la ce am spus mai devreme. Multe dintre tehnologii intră în sistemul de gestionare a bateriilor. Sunt de acord cu ce s-a spus, însă nu este suficient să conectezi o baterie la un motor ca să ai un vehicul electric bazat pe baterii. Um, aceste produse vor deveni din ce în ce mai importante și cred că în multe domenii legate de transporturi, piețele locale vor avea caracteristici diferite. Vom discuta acest lucru mai târziu în întâlnirea despre transportul urbane și un lucru care este valabil în China este că, deși guvernul chinez are un plan amplu, influența guvernului în China este foarte mare. Sunt inițiative interesante, dar nu sunt sigure, singurele. Cei din Danemarca care vor să achiziționeze o mașină Better Place, dacă vor să traverseze Suedia sau Germania, se vor simți oarecum izolați și s-ar putea să aibă nevoie de o altă mașină pentru a-și continua călătoria. Dacă ar fi să pariez pe o soluție hibrid, și cred că soluția Better Place este bine adaptată pentru acest lucru. Și revin aici la problema standardizării. Cred că um, e foarte bine că am purtat această discuție despre angajarea um, administrațiilor um, de stat. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să vă opresc pentru că domnul profesor uh, Giorgiola așteaptă răbdător în California și aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc Anthony Birnbaum, mulțumesc Fabien Erlo, mulțumesc Malcolm Harbour. Dacă puteți rămâne, Poate vreți să-i puneți domnului profesor Olac întrebări. Okay, now I can, I can see you. We, we need a little bit of volume. Domnule profesor, vă vedem. Trebuie să vă auzim mai bine. Cât este ceasul în California, vă rugăm să ne spuneți. Okay. We're just going to get some volume from you, Professor, so bear with us. But in the meantime, I'll introduce... Vă rog să mai aveți puțină răbdare. O să vă prezint publicului. Suntem încântați să vă avem aici. Ați câștigat premiul Nobel în 1994 pentru activitatea dumneavoastră, însă de atunci ați uh, făcut o altă activitate foarte importantă. Ați definit economia bazată pe metanol și sper că ne veți spune câte ceva despre acest lucru. Tocmai uh, spunea domnul Harbour că există și alte soluții, alte opțiuni, uh, altele decât cele despre care am vorbit foarte mult aici, anume vehiculele electrice. Dumneavoastră credeți că aveți un înlocuitor al petrolului și aș vrea să ne spuneți de ce considerați că metanolul poate să fie un înlocuitor al petrolului și ce anume face să fie diferit metanolul acum față de ce era în trecut. Domnule profesor. Thanks for your kind invitation. I greatly regret that... În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Regret că nu pot fi prezent personal, dar am avut un accident în primăvară și încă revin, sunt în convalescență și călătoritul nu este uh, Uh, prea ușor pentru mine. Însă, iată, tehnologia modernă îmi permite să particip. Aș dori să menționez că am devenit implicat în ceea ce cercetăm în mod activ în ultimii 15 ani după ce am primit premiul Nobel. Și, din fericire, nu am citit remarcile lui T.S. Eliot pe care mi le-a arătat cineva de curând, care a spus uh, ceva de genul următor. Premiul Nobel este un bilet la propria înmormântare, pentru că nimeni nu a mai făcut nimic după ce l-a primit. Iată, o declarație destul de dură, dar eu cred că depinde de persoană. mulți uh, laureați uh, continuă să își uh, facă cercetările. Însă întotdeauna cercetarea este o abordare foarte individuală. Pot să vă spun ce am dezvoltat noi și ce credem noi că ar fi o abordare fezabilă. Nu cred că există o soluție miraculoasă pentru nevoia noastră de uh, Uh, energie și de carburanți. Permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră la un nivel mai general. Dis uh, dezbaterea de astăzi se cheamă Este posibil un viitor fără petrol? E bine, eu aș vrea să extind asta nu numai la petrol, ci la toți carburanții care uh, conțin acest element crucial și anume carbonul. Este vorba de carburanți fosili și aceștia includ nu numai petrolul, ci și uh, gazul natural. Permiteți-mi așadar să uh, trec așadar la prezentarea mea. După cum știți, voi încerca să vă explic ceea ce am făcut. Noi uh, propunem ca toți carburanții pe bază de carbon să fie eliminați și să uh, arătăm o nouă abordare cu privire la modul în care umanitatea își poate asigura nevoile în viitor, în același timp uh, rezolvând o problemă gravă de mediu. Dați-mi voie să vă spun ce nu facem. În primul rând, nu suntem implicați în generarea de energie sau a găsi noi căi de a genera energie. Energia este o capacitate de lucru și există multe surse de energie care includ uh, și um, carburanții fosili, uh, cărbunele, petrolul și gazele naturale. Însă există și surse alternative de energie. Uh, hidroenergia, energia geotermală, solară, eoliană, dar și energia atomică. Așadar, Noi suntem de părere că umanitatea nu se va confrunta cu o criză energetică. Însă energia noastră, în majoritatea ei, vine de la soare. Și energia solară de energie solară vom mai uh, dispune, cel puțin pentru următorii 4,5 miliarde de ani. Deci umanitatea este foarte clar că nu va rămâne fără energie. Provocarea este însă cum să captăm, cum să o stocăm, să o distribuim și să o utilizăm cel mai bine această energie. Am spus așadar că mă voi concentra asupra uh, carburanților fosili. Vă promit că uh, nu voi uh, utiliza foarte multă chimie ca să nu vă sperii, însă pot să vă spun că acești carburanți fosili sunt hidrocarburi din punct de vedere chimic. Așadar, după cum le spune numele, conțin două elemente, hidrogen și carbon. Și când arzi oricare dintre acești carburanți fosili, carbonul se transformă în dioxid de carbon, un gaz recon, recunoscut uh, ca un gaz de efect de seră. Așadar, de fiecare dată când utilizăm uh, compuși de carbon și îi ardem sau îi oxidăm, se produce dioxid de carbon care contribuie la încălzirea globală. Bineînțeles, nu vreau să vă dau impresia că ceea ce facem noi în acest domeniu este singura inițiativă sau singura abordare sau cea mai bună abordare. Există foarte multe energii alternative pe care le utilizăm deja. Energia apei, energia geotermală, eoliană, solară, energia provenită din biomasă, energia uh, oceanelor, energia nucleară. Însă, după cum am spus, eu mă voi concentra asupra carburanților ce conțin carbon. Există două probleme în legătură cu aceste, acest tip de carburant. În primul rând, problema ce ține de mediu, și anume, când acești carburanți fosili sunt combinați cu aerul și oxidați, se creează dioxid de carbon, un gaz de efect de, de seră și există îngrijorări la nivel global cu privire la încălzirea globală, pe care nu o voi discuta în detaliu, însă pot să vă spun următorul lucru. După părerea mea, încălzirea globală este reală și uh, activitatea umană contribuie la ciclurile proprii na uh, naturii. A doua problemă cu carburanții fosili este că ei sunt limitați am primit un mare cadou din partea naturii sub forma combustibililor fosili, care au fost uh, produși de-a lungul anilor și utilizăm într-un mod foarte eficient acești, uh, acești uh, carburanți. Revoluția industrială a avut loc mai, acum mai puțin de 300 de ani și a fost a folosit ca carburant principal uh, ca combustibil principal cărbunele. Acesta a fost uh, ceea ce a eliberat umanitatea de uh, munci foarte grele, care acum pot fi făcute de mașini, care la început erau uh, alimentate prin cărbune. Apoi, uh, omul a descoperit petrolul și gazele naturale și le folosim și pe acestea și le folosim în mari cantități. Întrebarea este ce putem face când carburanții fosili vor începe să se termine. Doamnelor și domnilor, am vești bune și vești proaste. Veștile proaste sunt că rezervele noastre de combustibil fosil sunt foarte limitate. Petrolul și gazul natural sunt disponibile și vor mai dura o vreme. Um, cărbunele ne, vor mai, ne, ne va mai ajunge pentru un secol, două. Însă, la o scară geologică, trebuie să privim înainte și trebuie să ne preocupăm nu numai de nevoile noastre imediate, ci și de nevoile copiilor noștri, nepoților noștri și a generațiilor viitoare. Ceea ce, uh, la, la, la ceea ce lucrăm noi și ceea ce cred că a fost dezvoltat uh, cu relativ succes în ultimii 15 ani a fost să găsim o abordare care suplimentează uh, reciclarea naturală a carbonului. După cum știți, natura reciclează carbonul într-un ciclu natural. Tot ce este verde și crește, vegetația, copacii și așa mai departe, captează, stochează dioxid de carbon din atmosferă. și uh, se stochează energia în uh, clorofilă, care apoi uh, practic creează nouă viață uh, a vegetației. Iar în milioane de ani, pe baza acestei vegetații, teoretic s-ar putea crea uh, din nou petrol. Însă, doamnelor și domnilor, nu avem milioane de ani, nu putem să hibernăm uh, și să spunem că revenim peste 300 de milioane de ani pentru a avea petrol. Timp în care, bineînțeles, natura va fi completat ceea ce am utilizat noi de-a lungul vieții noastre. Așadar, trebuie să găsim o soluție pentru asta. Așadar, ceea ce am dezvoltat noi este un ciclu al carbonului antropogenic făcut de om. Astfel încât să putem lua dioxidul de carbon din atmosferă sau de la alte surse de dioxid de carbon și, prin procese chimice foarte simple, să îl uh, convertim într-o substanță chimică numită metanol. Am să vă arăt imediat sub, uh, formula chimică foarte ușoară, foarte simplă, care asigură transformarea în metanol. Acest material, așadar, ar fi la dispoziția viitoarelor generații pur și simplu prin accelerarea car ciclului carbonului propriu naturii dintr-un ciclu încet și nu foarte eficient într-un ciclu tehnologic în care, după cum puteți vedea, în al doilea rând, pe partea dreaptă, se uh, află metanul, CH4, cel mai, cea mai simplă hidrocarbură. Un atom de carbon combinat cu patru uh, atom de hidrogen. Și dacă introducem un atom de oxigen aici, creăm metanol împreună cu uh, dioxid de carbon. CH3OH, așadar. Iar acest lucru, poate fi, această substanță poate fi utilizată ca combustibil, Uh, ca material uh, și are multe produse derivate uh, și poate avea aceleași produse derivate ca cele produse acum pe bază de petrol. Tot ce este carbon combinat cu oxigen, bineînțeles, va crea dioxid de carbon. Și dioxidul de carbon face parte din uh, viața noastră da, și din natură. Și el este reciclat prin cicluri naturale. Însă problema este că ciclul natural este foarte încet și ineficient, astfel încât, într-o perioadă destul de scurtă, și am să vă rog să faceți diferența între timpul uman și timpul geologic, am spus că mm, mm, gazul și petrolul uh, ne vor ajunge pentru poate trei secole și ați putea spune de ce să ne îngrijorăm. E destul de mult timp acest lucru, însă acest timp, însă dacă știm că resursele ni se vor termina într-un timp limitat și ne facem griji cu privire la generațiile viitoare, e bine, acum trebuie să găsim noi soluții. Așadar, cheia abordării noastre este ciclul natural care urmează să fie suplimentat de ciclul uman al carbonului care ar putea uh, face ca reciclarea dioxidului de carbon să fie eficientă chiar cu tehnologii existente deja. și uh, acest combustibil nu a fost inventat de noi, evident, este cunoscut de 200 de ani. Inițial se făcea din lemn. Este un lichid la temperatura camerei și poate fi utilizat ca un uh, combustibil în motoarele cu ardere internă. În același timp, poate fi combinat cu uh, benzină sau uh, petrol sau ulei din diferite surse. Și aș dori să uh, subliniez ceea ce uh, scrie în ultimul rând, și anume ați auzit foarte mult despre bioetanol Știți că vegetația, anumite uh, plante pot fi fermentate și pot fi convertite într-un alt tip de alcool care este care are practic numai un uh, atom de carbon în plus. Este alcoolul pe care îl uh, consumăm în uh, băuturile alcoolice. Lenin, după uh, Revoluția Bolșevică, a dezvoltat ceea ce a numit no o nouă economie. Și el însuși a scris că Rusia are foarte mult teren, poate uh, crește foarte multe plante care pot fi uh, făcute uh, să, prin fermentație să fie etanol și rușii sunt uh, cei care ar trebui să bea tot acest etanol pentru că uh, este vorba de vodcă. Însă el a sugerat că acest etanol ar putea fi utilizat și ca combustibil. Din câte știu eu, a fost singura declarație pe care Lenin și-a retras-o vreodată, pentru că rușii pot suporta mult, dar dacă vrei să le iei vodka, uh, protestează. Este uh, ultima redută. Așadar, cum poate fi produs metanolul? Din ce surse poate fi el obținut? În producție industrială, el poate să fie produs din orice sursă carbonică. De, o, de sute de ani, de 100 de ani există o ramură a chimiei numită simgas în care se convertesc, uh, uh, de exemplu, uh, petrol și gaz în metanol, simgaz. Însă noi nu avem această abordare. Internetul nostru este în mod exclusiv de a obține acest combustibil lichid care este metanolul. Și pentru asta e nevoie de uh, o combinație de monoxid de carbon și hidrogen într-o uh, Uh, într-un raport specific de 1 la 2. Și subliniem că, practic, noi nu dorim să obținem SIM-gaz, ci un alt tip de compus. Și mai există și metanul, care uh, poate fi obținut din diferite surse și și acest metan poate fi uh, convertit în mod direct. Însă, după cum spuneam, orice compus pe bază de carbon, dacă este ars sau oxidat, va elimina dioxid de carbon, un gaz cu efect de seră. Iată, dioxidul de carbon este personajul negativ din familia carbonului, oaia neagră din familia carbonului de care toată lumea vrea să scape. Însă noi îl considerăm ca pe, o, ca pe singurul, singura materie primă nelimitată și indefinită um, din care se pot uh, produce uh, materiale, materii prime pentru că dioxidul de carbon poate fi captat nu numai de natură, ci și de către oameni. Există diferite tehnologii pentru a capta carbonul, dioxidul de carbon, iar apoi el poate fi convertit prin simple reacții chimice combinat cu uh, hidrogen și oxigen pentru a se produce metanol. După cum veți putea vedea în partea dreaptă acestui slide, de curând s-a descoperit un nor foarte mare de dioxid de carbon în spațiu cosmic. Iată că și în univers se produce dioxid de carbon foarte departe de noi. Așadar, reacția chimică. Se poate începe ușor cu metan sau gaz natural și printr-un proces de un oarecare fel poate fi uh, introdus un atom de oxigen. Sau se poate face invers, se poate obține dioxid de carbon din orice sursă și se poate produce metanol prin reacții chimice. O altă cale de a obține metanol este imitând natura. Putem face acest lucru convertind dioxidul de carbon prin intermediul tehnologiei. Și acesta este ceea ce dorim noi să facem. Bineînțeles, dacă vrei să treci de la dioxid de carbon la, met la metanol, trebuie să uh, introduci uh, atom de hidrogen. Iar acest lucru poate fi făcut pe căi diferite. atâta timp cât mai avem metan sau gaz natural, îl putem converti printr-un proces prin care tot hidrogenul ajunge în metanol. Dar vedeți că atunci când doar combinăm dioxid de carbon și hidrogen, obținem metanol, dar și o moleculă de apă. Este așadar o cale foarte scumpă de a obține um, de a obține metanol pentru că un, uh, o treime din metanol, din uh, hidrogen uh, este risipit în producția de apă. Atâta timp cât avem metan sau gaz natural prin unele reacții chimice foarte simple, reacții cu aburi și cu dioxid de carbon, putem obține metanol. Metanolul poate fi și un, o materie prim, primă uh, din care să se obțină apă și o substanță numită DME, un foarte bun înlocuitor pentru uh, combustibil uh, de tip motorină. Ceea ce vedeți aici este o abordare pe termen lung la care lucrăm ar putea să vi se pară științifico-fantastic, dar nu este. Cu tehnologii care există deja, putem produce din aer metanol. Și din metanol tot combustibilii și toate materiile prime de care avem parte acum și care sunt bazate pe petrol sau pe gaz natural. Însă va dura o vreme până, până să ajungem acolo. Metanolul este un combustibil excelent. Poate fi utilizat în uh, motoare uh, cu ardere internă, poate fi, utiliz uh, poate fi uh, amestecat cu uh, benzina sau motorina. Și acest lucru nu este de lepădat pentru că în anii 70-80 în California existau și se vindeau amestecuri de uh, benzină și metanol la mii de benzinării. Însă, pentru că contravenea intereselor uh, marilor companii petroliere, a fost uh, scos de pe piață. Poate fi utilizat și în ceea ce se numește o pilă de combustie. Și nici pe aceasta n-am inventat-o noi. Un uh, cercetător uh, din secolul XIX a inventat acest uh, sistem. Se combină hidrogenul și oxigenul asupra unui catalizator și se creează electricitate. Noi am dezvoltat un nou tip de pilă de combustie foarte eficient care funcționează pe principiul metanolului. Metanolul, așa cum este acum, poate fi utilizat în motoare de co cu combustie internă. Are o cifră octanică foarte ridicată, este un combustibil excelent și nu, asta nu numai pentru că vă spun eu, China de curând a decis că um, sursa alternativă de combustibil, combustibilul alternativ uh, majoritar va fi metanolul. China construiește câteva sute de mari uh, fabrici de uzine de metanol. Așadar, poate fi combinat uh, cu oxigen prin anumite um, procedee și uh, să se producă uh, electricitate. Toshiba comercializează această tehnologie deja în ziua de astăzi. După cum v-am spus, metanolul este o cale din ce în ce mai bună de a stoca energie. Și v-am mai spus că umanitatea nu va rămâne fără energie, însă trebuie să captăm și să stocăm energia, iar metanolul este un material de stocaj foarte potrivit. Am menționat deja faptul că se poate, printr printr-un pas foarte simplu, din metanol produce DME, dimetil eter, un foarte bun înlocuitor de motorină, dar și un înlocuitor foarte bun pentru gazul natural folosit uh, de uh, menaje și nu pot să subliniez uh, în mod suficient cât de mult depinde Europa de gazul importat. Producând dimetileter, se produce un înlocuitor pentru gazul natural care ar putea fi produs în Europa. Și, din nou, acest lucru nu este ceva pentru viitorul îndepărtat. În China se sunt deja în uh, operare uh, fabrici uh, care produc în cantități industriale dimetileter. În plus, metanolul este și o sursă uh, pentru producția de hidrocarburi sintetice. Când vorbim despre petrol și gaz, acestea pot fi utilizate drept combustibil, dar știm că există o industrie foarte mare numită industria petro petrochimică, care convertește petrolul, gazul, um, cărbunele în tot felul de materiale, inclusiv medicamente, materiale cu care ne-am obișnuit. Metanolul poate fi o materie primă pentru toate aceste produse, pentru că printr-un pas foarte simplu din uh, două molecule de metanol, eliminându-se două molecule de apă, se poate ajunge la o hidrocarbură sintetică. Și din nou, nu este ceva ce se va întâmpla pe termen lung. Chiar noi am uh, lucrat la reacțiile chimice și la ora actuală se pot produce, există deja uh, fabrici care uh, produc etilen și propilen în cantități industriale. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în Europa, ci se întâmplă în China și în Orientul îndepărtat. Așadar, iată, dezvoltarea și inovația sunt transferate din Europa care a dezvoltat, de fapt, aceste tehnologii înspre China, India, Indonezia și așa mai departe. Ajung uh, înspre finalul prezentării mele. Metanolul era o, o substanță chimică industrială. Aceasta era consumul acum 2 ani. Este vorba de 30-35 de tone metrice pe an. Aceasta era uh, magnitudinea. O cantitate foarte mică comparată cu cantitatea de petrol sau gaz natural sau cărbune pe care o folosim. Anul acesta, înțeleg, Așadar, la distanță de 2 ani, imaginea s-a schimbat. China produce mai mult decât jumătate din metanolul uh, produs la nivel global și uh, depășește 40 de milioane de tone. Iar China construie, va construi cel puțin 100 de noi uh, fabrici uh, pentru metanol în următorii 10 ani. Deci va schimba complet uh, imaginea acestui grafic. Acesta uh, este un rezumat al ceea ce numim reciclarea și captarea carbonului uh, reciclarea și captarea carbonului prin mijloace tehnologice. În ceea ce privește schimbările climatice, se vorbește despre captarea și stocarea carbonului, CCS. În uh, Marea Nordului, există deja o um, instalație de uh, captare și stocare a carbonului și în alte locuri. Însă, după părerea noastră, uh, captarea și stocarea carbonului este un uh, Uh, pas intermediar, pentru că carbonul stocat poate oricând să, uh, să fie eliberat și poate chiar uh, ucide oameni. Acest lucru s-a și întâmplat într-un caz documentat în Camerun. Aș dori să vă mai spun numai câteva cuvinte cu privire la situația actuală. poate, bineînțeles, să stea în fața dumneavoastră un om de știință care a luat premiul Nobel și bănuiesc că acesta este motivul pentru care m-ați invitat. Domnul Nobel nu mai este disponibil. Dar care este situația? Spre marea mea surpriză, nu credeam că eforturile noastre din laborator vor permite să facem aceste lucruri chiar să începem să lucrăm la tehnologii care să ducă la realizarea în practică a tuturor acestor lucruri. Însă acest lucru a devenit realitate în anumite părți ale lumii. În Europa, prima uh, instalație care convertește dioxid de carbon ce vine din pământ împreună cu apă caldă geotermală urmează, se construiește la ora actuală în Islanda și va fi lansată în februarie. Este un plan modest. În prima etapă se, se, utilizează, se produc 10 tone de metanol pe zi. Instalațiile chinezești care funcționează produc 1 sau 1,5 milioane de tone metrice pe an iar Qatarul construiește o fabrică bazată pe gaz natural de metanol cu o capacitate de 5,5 milioane de tone metrice anual. Este vorba de 15.000 de tone zilnic. Iată, se ajunge la o utilizare la scară largă, industrială. Japonia, Malezia, Indonezia, Alte țări sunt foarte active în a dezvolta acest domeniu. Iată unde eram acum un an în Islanda, împreună cu președintele Islandei. Iată, Islanda a spart gheața, fără subvenții, fără bani din partea contribuabililor. este o entitate foarte mică, bineînțeles. Și vă spusesem că există deja instalații care produc milioane de tone metrice. Așadar, pentru a ajunge la o concluzie, am uh, publicat uh, duclări lucrări eh, științifice și foarte tehnice, dar am eh, produs și opere mai ușor de înțeles. Dar avem și am, am produs aproximativ 2000 de modele. Exxon, de exemplu, de multe ori își face reclamă cum că ar eh, stimula uh, uh, energiile alternative. Ei au spus că au dezvoltat 10.000 de modele în 3 ani. Doamnelor și domnilor, în calitate de o mică întreprindere, mică inițiativă uh, independentă, uh, independentă și de stat, nu suntem uh, finanțați de către nicio companie petrolieră și nici de către uh, stat, așadar. Dar am dezvoltat o abordare care considerăm că va asigura combustibil pentru generațiile viitoare. Însă nu suntem singuri, există țări care s-au angajat deja să facă acest lucru la scară largă. Iar dacă Uniunea Europeană va urmări această cale, depinde de dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule profesor pentru această prezentare clară și foarte interesantă, care prezintă viziunea dumneavoastră cu privire la metanol și ceea ce faceți dumneavoastră prin reciclarea de dioxid de carbon. Dacă nu vă deranjează, aș vrea să întreb uh, publicul. Știu că sunt uh, persoane aici care ar dori să vă pună câteva întrebări. Aș fi încântat, spune domnul profesor. Îi voi da cuvântul domnului Tabaidi, membru al Parlamentului European reprezentând Ungaria. Dacă dorește să facă o observație sau să pună o întrebare, vă rog, domnule Tabaidi. I would like to warmly welcome you in our Aș vrea să vă spun, uh, să vă invit, să vă spun uh, bun venit în limba maghiară. There is a translation. Hall engem, kedves Olá György, magyarul? Puteți să mă auziți? Vorbesc acum în maghiară. Da, să știți că înțeleg și eu maghiară. Există interpretare din maghiară în engleză. Asta este minunat la Parlamentul European. Pot să vorbesc în propria mea limbă și chiar aș vrea să vorbesc maghiară, să vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat invitația. Ne pare foarte rău că ați avut acel accident și că nu sunteți fizic de față aici, însă suntem foarte încântați că ne răspundeți la întrebări. Ne-ați făcut o prezentare excelentă. Acest subiect uh, s-a discutat de către Comitetul STOA al Parlamentului European. Am discutat despre înlocuirea combustibilor pe bază de petrol și tocmai ne-ați uh, direcționat alegerea economia bazată pe metanol este un exemplu bun al unui viitor fără petrol. Dați-mi voie să vă spun pe nume, așa cum facem și în corespondența scrisă. Cred că avem multe lucruri de învățat din prezentarea dumneavoastră și Uniunea Europeană de asemenea are multe de învățat. Aș vrea să vă întreb ceva. De ce China consideră, este că, consideră că aceasta este o mare uh, șansă, în timp ce Uniunea Europeană și Statele Unite nu acordă foarte multă atenție acestor proiecte, acestor inițiative. De ce nu se dorește înlocuirea carburanților fosili cu metanolul? Sigur că nu vă întreb de ce nu ia măsuri Uniunea Europeană. Noi ar trebui să răspundem la această întrebare. Comisia Europeană, Consiliul European, Parlamentul European, mm, aceste instituții ar trebui să răspundă. Însă întrebarea mea este ce se întâmplă cu Statele Unite, a doua dumneavoastră casa, acolo locuiți, acolo vă desfășurați activitatea de cercetare. De ce nu profită de această șansă, așa cum face China? Pentru cealaltă întrebare vom da noi un răspuns. Vă mulțumim foarte mult încă o dată și vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația de a ne face o prezentare. Vrem să vă invităm personal să vorbiți nu doar cu membrii ai Parlamentului European, ci și cu alți factori de decizie în Europa. Puteți explica toate legate de economia bazată pe metanol. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Domnule profesor, înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să văd dacă mai este cineva care dorește să pună vreo întrebare. Pentru cei care nu au prins interpretarea, o să reiau eu întrebarea, spune moderatoarea. Uh, de ce statele, în Statele Unite mai ales nu, această idee nu are mai multe, mai multe cou? Ați vorbit despre companiile uh, petroliere și interesele acestora. Credeți că la aceasta se duce totul? Voi răspunde uh, dumneavoastră, vă voi răspunde la întrebare în engleză pentru a economisi timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că am putut participa la discuția dumneavoastră. Răspunsul este foarte simplu. Statele Unite E, Statele Unite sunt binecuvântate în continuare cu abundență de resurse, gaze naturale, se descoperă resurse noi de gaze naturale. În Statele Unite, deci, situația actuală este următoarea. Companiile petroliere se simt foarte bine și fac profituri foarte mari vânzând resursele de care dispus, dispun. Și asta nu e nicio problemă, decât că uh, situația nu va dura la nesfârșit. China, pe de altă parte, are resurse naturale de gaze naturale limitate și are destul de mult cărbune, în schimb. În China, metanolul se produce din cărbune. Acest lucru, sigur că creează o problemă imensă a dioxidului de carbon. De aceea am intervenit și am propus metode avansate pentru captarea și reutilizarea dioxidului de carbon. Există foarte multe posibilități pentru Uniunea Europeană. V-am vorbit despre Islanda care s-a implicat în proiect, pentru că la ei curentul este ieftin, provine din uh, apele termale și se combină acolo cu dioxidul de carbon. În bazinul carpatic, zona de unde provin eu, încă de pe vremea romanilor se știe că de desubt există un rezervor imens de apă termală Însă, în trecut, atunci când companiile forau în căutare de petrol și găseau apă termală, astupau puțurile respective. Islanda Ce face Islanda în mijlocul Oceanului Atlantic s-ar putea face în Europa aproape de Berlin sau în orice altă zonă a Europei Occidentale. Nu se știe dacă va funcționa sau nu acest sistem. Domnule profesor, o parte din cei cu care am vorbit eu, care știu mai multe decât mine, sugerau că problema este, așa cum a spus și dumneavoastră, faptul că este nevoie de electricitate pentru ca acest dioxid de carbon să, să devină metanol prin această reacție chimică. Este nevoie și de depozite de carbon și poate că Islanda are resursele geotermice necesare, dar celelalte, în celelalte zone ale Europei nu există aceste resurse. De unde să provină această electricitate? Nu se pot folosi decât resurse de energie regenerabile. nu e așa? Dar dacă nu le ai... nu e așa. Energia există deja. În Europa, o zonă cu un singur uh, fus orar, când este noapte la Bruxelles, e noapte peste tot în Europa și în, pe timpul nopții consumul este mai mic decât în timpul zilei. Dacă ai o rețea, uh, energia se alimentează, se introduce în rețea, însă problema stocării este o problemă destul de mare. Și acum nu mai nu, nu doar companiile de profil produc electricitate. Oricine, uh, oricine poate produce utilități din, chiar, chiar pe bază de combustibili fosili și care rămâne cu un surplus de energie, poate folosi acest surplus de energie, poate stoca, de fapt, acest surplus de energie sub formă de metanol și apoi să vândă metanolul ca resursă. Să-i dăm cuvântul domnului Malcolm Harbour, președintele Comisiei pentru Piața Unică a Parlamentului, să ne întrebăm de ce este a doua oară când astăzi se pune această întrebare. De ce Uniunea Europeană rămâne în urmă și uh, pune, dăm ură în gură Chinei? De ce nu de ce nu folosește Uniunea Europeană mm, și alte idei în afara biocombustibililor. Nu știu dacă chiar așa e. E adevărat că există acum obiective legate de biocombustibil, de energie regenerabilă, mai ales în domeniul transporturilor, însă calea este încă deschisă, așa cum am spus mai devreme, și pentru alte tehnologii. De dimineață s-a purtat o discuție mm, însuflețită cu privire la folosirea hidrogenului, de pildă, în pilele de combustie. Și tehnologia este destul de asemănătoare cu tehnologia pe care o folosiți dumneavoastră sau pe care o propuneți dumneavoastră. Încercăm să găsim metode prin care energiile, energiile regenerabile sau energia solară să fie stocate și um, stocate într-un mediu care să poată fi folosit pentru transportul și pentru alte domenii unde este nevoie de energie. Ușa încă nu s-a închis lucrurile nu sunt foarte clare. Într-adevăr, nu s-a închis ușa, dar nici nu este tocmai larg deschisă. Am să răspund foarte scurt, spune domnul profesor. Hidrogenul a fost propus ca soluție și economia bazată pe hidrogen a fost și este în continuare promovată cu sume mari de bani chiar și în Statele Unite. Totuși, hidrogenul este dificil de manevrat, dificil de transportat și de utilizat. Astfel, o economie bazată pe hidrogen, din punct de vedere practic, uh, este o idee moartă în fașă. Am vorbit despre Rusia și despre Lenin. Vreau să îl să pomenesc și bioetanolul, care a reprezentat o piatră, una din pietrele de temelie a fostului vicepreședinte american uh, Al Gore, care a primit premiul Nobel. Nu știu cât de cunoscut este el. Ace- nu știu cât de cunoscut este acest lucru, însă de curând a fost uh, o reuniune la Atena, unde domnul Gore a susținut o prezentare și îl admir pentru faptul că în această prezentare a spus că abordarea aceasta legată de bioetanol nu este fezabilă, că ocupă prea mult teren agricol, că uh, generează o creștere a prețurilor alimentelor și nu rezolvă câtuși de puțin problema combustibililor. Am văzut la viața mea numeroase idei finanțate și promovate care au trecut, au venit și au trecut. Eu sunt un simplu om de știință. Nu, am, nu vin cu putere în spatele meu sau cu lobby. Guvernul Chinei sau alte guverne din, uh, dacă guvernul Chinei sau alte guverne din Orientul Îndepărtat au decis să folosească metanolul, să știți că n-am avut nimic de a face cu asta. Însă, cred că trebuie să privim cu realism viitorul. Și așa, aceasta au făcut și ei. Au decis că, din câte știm în prezent, această abordare este cea mai vezabilă. Și cred că nu e vorba de o situație în care trebuie ales între două alternative. Frumusețea acestei abordări este că ea poate fi folosită treptat, introdusă treptat, că poate fi testată așa cum s-a testat în China. Fabrici uh, care produceau mai multe milioane de tone au fost testate înainte de a se genera programe mari. Știți că s-a anunțat finanțarea proiectelor cu emisii reduse de carbon timp de 10 ani în China 145 de miliarde de dolari americani, aproximativ 120 de miliarde de euro pentru 10 ani. E o sumă destul de importantă. Este adevărat că în China există un guvern comunist care se bazează pe centralizarea puterii și care ia toate deciziile. Însă are o, China dispune de o industrie în stil capitalist foarte eficient. Și industria japoneză începe să intre în scenă și alte țări încep să folosească acest sistem. Cred că acest lucru este un acest argument este cât se poate de ferm mai degrabă decât uh, cuvintele, mai ferm decât cuvintele unui biet om de știință. A fost o onoare deosebită să ascultăm cuvintele acestui biet om de știință. Să știți că nu suntem deloc de acord cu dumneavoastră din acest punct de vedere. A fost o discuție extrem de interesantă și vom uh, merge acasă cu multe idei noi. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. Vă mulțumim noi toți cei de la Bruxelles Sperăm să ne vedem în carne și oase data viitoare și vă dorim numai bine și multă sănătate. Acum am să le dau cuvântul colegilor mei. Mulțumim, domnule profesor. Thank you very much. Mulțumesc și eu. And, uh, now I'm going to say goodbye. Thank you very much. Vă spun acum la revedere. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul lui Malcolm și Silviei, care vor uh, face o prezentare și vă vor ghida um, la următoarea parte a conferinței. Soluții pentru orașele europene. Mulțumesc foarte mult! Uh, Cred că ar trebui să te aplaudăm și pe tine pentru că mm, ai moderat cu mare succes uh, reuniunea noastră și uh, așteptăm cu nerăbdare să te revedem în viitor. Suntem impresionați cu privire la cercetările pe care le-ai făcut uh, cu privire la economia bazată pe metanol. Ei bine, uh, sarcina mea este să asigur o tranziție între uh, conferința anuală care se încheie acum și aș dori pe această cale să mulțumesc tuturor celor care au participat la organizarea acesteia. Am avut, uh, uh, au intervenit diferite tehnologii și foarte mulți uh, factori. Deci, și cred că a fost un succes. Cred că legătura se face în mod foarte natural între ceea ce am făcut, azi, am discutat azi dimineață, și o prezentare a unuia dintre proiectele comandate de noi, Um, un proiect care va arăta ce activitate are STOA ca un uh, exemplu. Titlul acestui proiect se numește Căi către uh, viitorul mobilității urbane. Colega mea, uh, Silvia Țicău, Uh, va coprezida această uh, reuniune împreună cu mine. Ceea ce facem acum este să adunăm vorbitorii. Am să-i dau cuvântul Silviei pentru a modera, pentru a face o introducere la, în subiect, a-i prezenta pe vorbitorii noștri, iar eu apoi voi uh, prelua și voi modera în timpul întrebărilor. Iar apoi, uh, colegul nostru, Antonio Correa de Campos, va uh, trage unele concluzii. Și vom termina la 6 și 30 de minute. Uh, pentru că mai avem un angajament din partea STOA și anume un cocktail. Trebuie să-l vedeți ca pe un eveniment special și acest workshop va fi o, o tranziție um, înspre cocktail așadar. Îi dau cuvântul Silviei pentru a deschide workshopul nostru. Thank you very much, uh, Malcolm. Uh, uh, dear uh, colleagues, uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Cred că discutăm acum un subiect foarte important discutăm viitorul mobilității urbane, o temă care se leagă strâns de fiecare dintre cetățenii Europei, o temă foarte, foarte importantă. Voi trece acum la limba română, pentru că există interpretare din română și pentru că avem o limbă foarte frumoasă. Stimați uh, colegi, uh, transportul uh, urban și opțiunile, uh, provocările pe care le avem în ceea ce privește mobilitatea urbană uh, sunt uh, din ce în ce mai diversificate și provocările din ce în ce mai mari. Populația crește, populația îmbătrânește, mobilitatea este mult mai mare și de aceea Uh, și uh, răspunsurile la provocările pe care le avem trebuie să fie adaptate. Întâi și întâi uh, trebuie să recunoaștem că una dintre provocări este aceea de a avea un transport mai eficient din punct de vedere ecologic și mai puțin poluant. Din acest punct de vedere, Parlamentul deja a aprobat împreună cu Consiliul Uh, o directivă privind uh, transportul public mai ecologic. Practic, uh, începând din acest an, toate achizițiile privind transportul public, mă refer la vehicole atât cumpărate cât și închiriate de autoritățile publice pentru transportul public urban, trebuie să aibă în vedere și criteriul ecologic. Acest lucru înseamnă că atunci când se organizează licitații, când se întocmește caietul de sarcini, nu se va ține cont doar de criteriul preț, ci se va calcula și prețul pe întreaga durată de utilizare a acelui vehicol, astfel încât să se ia în calcul și costul carburantului și costul uh, datorat uh, noxelor uh, produse Uh, iată deci că deja din punct de vedere legislativ uh, s-au făcut uh, pași importanți în domeniu. De asemenea, Parlamentul a aprobat o rezoluție privind mobilitatea urbană și cu siguranță viitorul va fi și al vehiculelor electrice și de aceea va fi important să știm să adaptăm și să integrăm vehiculele electrice într-o infrastructură inteligentă pentru transportul energiei, astfel încât uh, să putem asigura uh, infrastructura necesară pentru încărcarea vehiculelor uh, electrice. Știm foarte bine că energia produsă din surse regenerabile este produsă la nivel local, regional și tocmai de aceea este important să creăm o astfel de infrastructură pentru a putea face față uh, unei integrări a vehiculelor electrice într o infrastructură inteligentă pentru transportul energiei. Deci atunci când discutăm de mobilitatea urbană și de provocările uh, ei, vom discuta despre dezvoltarea urbană și modul în care transportul urban trebuie să satisfacă necesitățile de dezvoltare ale orașelor, trebuie să discutăm despre un transport mai ecologic i mai eficient din punct de vedere energetic i mai ales trebuie să discutăm de integrarea tuturor mijloacelor de transport. în tot mai multe orae vedem că transportul naval este utilizat pentru transportul urban dar tot mai mult se dă atenie i transportului uh, pe cale ferată. Uh, de asemenea, o discuție aparte va fi dedicată transportului de pasageri, o altă discuție trebuie dedicată transportului de marfă, pentru că știm foarte bine că orașele sunt caracterizate și de un flux de produse, un flux de marfă extrem de important și de aceea și transportul de marfă trebuie să fie adaptat. Nu în ultimul rând, uh, cu siguranță vom discuta despre uh, sistemele de, de un sistem integrat de bilete, astfel încât uh, să poți avea acces cu un unic bilet sau un unic abonament la diferite tipuri de transport urban. Avem plăcerea să-i avem uh, astăzi uh, alături de noi pe domnul Jens Schipel, care este manager de proiect, a um, gestionat mai multe proiecte STOA, Uh, dedicate domeniului uh, transporturilor uh, și face, deci reprezintă Institutul pentru Evaluare Tehnologică și Analize de Sistem ITAS. De asemenea, îl avem alături de noi pe domnul Gheorghe Vilche, sper că am pronunțat corect, este manager de proiect uh, și uh, coordonator uh, al diferitelor proiecte în zona mobilității urbane în cadrul grupului de cercetare Viitorul mobilității și structuri de mobilitate din cadrul Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Uh, alte uh, activități, alte lucrări ale domniei sale se referă la uh, mobili viitorul mobilității, la transmiterea inovațiilor către pasageri și, de asemenea, la modul în care inegalitățile sociale pot afecta transportul. Uh, de asemenea, îl avem alături uh, de noi pe profesorul uh, George Uri, John Uri, un distins profesor și director al Centrului pentru Cercetare în domeniul mobilității din cadrul Departamentului de Sociologie din Lancaster University. Dânsul în prezent este Uh, președintele uh, panelului uh, RAE și este membru al Academiei Marii Britanii, Marii Britanii privind științele sociale, fiind în prezent și membru al Comitetului Executiv al acestei academii, pe care a și înființat-o alături de alți academicieni. Uh, de asemenea, este editor uh, la International Library of uh, Sociology și membru al diferitelor instituții parte a European Research Council. Nu în ultimul rând, îl avem alături de noi pe profesorul Werner Rottengatter, sper că am pronunțat corect, Uh, care, uh, profesorul uh, Werner Rottengatter a absolvit business engineering și este profesor la Karlsruhe Institute of Technology. De asemenea, este um, fost președinte al World Conference on Transport Research Society și um, în prezent este membru al um, Uh, comitetului uh, Advisory Committee al uh, Deutsche Bahn și copreședinte al German Logistic Society. Sper ca împreună să avem o dezbatere interesantă privind viitorul transportului urban. Așa cum spuneam, avem câteva provocări importante, atât în ceea ce privește uh, un transport mai ecologic, mai eficient din punct de vedere energetic, utilizarea mai multor uh, moduri de transport și o mai bună integrare a acestora, dar mai ales integrarea dintre dezvoltarea urbană și dezvoltarea sectorului de transport. Uh, Mi-a face plăcere, Malcolm, uh, să te invit uh, să spui câteva cuvinte, după care vom... Um, no, no, I'm happy to put, let's go ahead. I think I okay. made my introduction, so... so, uh, so. Uh, atunci îl voi invita pe domnul Jens Schippel să ne prezinte care este viziunea domniei sale cu privire la viitorul transportului urban. Mulțumesc! So, uh, <clears throat> welcome also from my side. Um, I have a PowerPoint presentation. Actually, I think we have two more from the other. Bun venit. Eu am o prezentare PowerPoint. Eu cred că uh, am avut parte de o singură prezentare PowerPoint uh, până acum, cu toate că a fost o zi lungă. Însă s-ar putea să vă bucure prezentarea mea pentru că are foarte multe imagini. Am să vă ofer o imagine de ansamblu asupra proiectului nostru care se referă la transportul urban. Este de fapt al doilea slide, dacă putem să ne întoarcem, vă rog. Și acum cu unul înainte, vă rog. Iată, la acesta era cel pe care îl căutam. Este vorba de un, un uh, proiect care se numește Opțiuni tehnologice în transportul, transportul urban, schimbul paradigmei și uh, căi inovative, ino, uh, inovatoare promițătoare. Proiectul se derulează de un an, deci suntem la mijlocul acestuia, deci nu pot să vă prezint rezultate finale, ci aș încerca mai degrabă să vă ofer uh, unele mm, stimulente pentru discuție. După cum puteți vedea, la ora actuală lucrăm cu tehnologii existente sau care sunt pe, pe cale să fie dezvoltate. Dar există, bineînțeles, mult mai multe decât uh, acestea. Am încercat să ilustrez puțin în această imagine, în acest grafic, ceea ce vreau să spun. Sistemul de transport este un sistem în schimbare, iar teza principală a acestui uh, proiect este să înțelegem căile către o mobilitate urbană durabilă și nevoile pe termen lung, deci trebuie să avem abordări din diferite unghiuri este vorba de condițiile cadru, apoi paradigmele, avem modelele de mobilitate, avem tehnologiile și modele, plan, planurile, modelele de afaceri. În același timp, acestea sunt și punctele pe care le voi aborda în uh, prezentarea mea. De fapt, mă voi referi numai la primele cinci, la primele trei, pentru că sunt uh, importante, iar apoi, uh, pe scurt, mă voi referi și la punctele 4 și 5. Doamna Țicău a menționat deja provocările de mediu și economice. De fapt, de-a lungul întregii zile am discutat despre aceste provocări. Vedem că se pierd 100 uh, de miliarde de euro anual în aglomerații, în trafic. Avem um, accidentele de circulație care sunt cauza principală de deces pentru persoanele între 5 și 29 de ani. Pe de altă parte, trecând mai departe, avem diferite tendințe care afectează sistemul de transport. Avem odată îmbătrânirea populației, avem așadar parte de o populație mai vârstnică care va avea alte modele de transport în Europa, avem urbanizarea, foarte importantă pentru transport, avem um, rate de creștere foarte importante estimate atât pentru pasageri cât și pentru transportul de marfă și după cum s-a mai menționat, avem și modele de mobilitate uh, care se schimbă. Tinerii par să fie din ce în ce mai puțin interesați să dețină o mașină, cel puțin mai puțin interesați decât uh, cei de acum 10 ani. Așadar, există o schimbare de comportament a tinerilor, mai ales în zonele urbane. Par să fie mai flexibili, mai deschiși către abordări multimodale, Iată, unul dintre graficele care arată că tinerii între 18 și 29 de ani din Germania, în Germania, uh, practic au uh, un număr din ce în ce mai mic de autoturisme, din 2000 până în 2009. Bineînțeles că există diferite cauze pentru această scădere, însă sondajele ne arată că pentru tineri este mai important să dețină un uh, smartphone, să fie conectați prin rețele sociale, decât să dețină o mașină nu știm cum se va comporta acest grup în următorii 10 ani. Poate își vor schimba atitudinile când vor uh, ajunge într-o altă etapă a vieții. Trecând mai departe, următorul lucru ce se va schimba în sistemul de transport uh, este sunt viziunile și paradigmele. În anii 50-60 am avut viziunea orașelor um, care erau foarte prietenoase cu autoturismele, care acceptau foarte multe autoturisme. Un uh, model implementat cu succes în această perioadă. Nu mai avem orașe fără mașini în, în perioada actuală. În anii 80 am avut paradigma liberalizării, iar acum avem paradigma transportului durabil și eu cred că se poate spune că există diferite abordări foarte interesante în acest domeniu. Însă nu știm care va fi paradigma viitoare. Poate va fi vorba de accesibilitate și de crearea de rețele. Așadar, viziunile și paradigmele au un impact asupra modelelor, de, mo, modelelor mobilității și aceste paradigme se schimbă la ora actuală. Acestea au fost primele trei puncte pe această listă, iar acum, mai în detaliu, ne vom uita la tehnologii și modele de afacere. Transportul este un sistem complex și uh, noi în acest uh, proiect începem, luăm ca punct de plecare tehnologiile. În ceea ce privește uh, tehnologiile, avem tehnologiile de uh, combust, com, uh, combustibili alternativi și tehnologiile de propulsie. Din punct de vedere științific, cred că nu se știe încă ce tehnologie va deveni dominantă în viitor. Am făcut o listă aici, aș fi putut adăuga și metanolul. Avem um, vehiculele electrice pe baterii, care se presupune că vor fi o bună soluție pentru transportul urban. Avem tehnologii hibride, inclusiv vehicule cu vehicule uh, hibride, avem uh, pila de combustie și hidrogenul, avem biocarburanții, avem uh, gazul petrolier lichefiat și gazul natural comprimat. Am discutat foarte mult despre transport individual astăzi, dar nu trebuie să uităm că în zonele urbane transportul com în comun este esențial și și pentru transportul comun avem șansa să introducem uh, com, uh, combustibile alternativi pentru că avem flote întregi Știm că un autobuz merge în fiecare zi pe aceeași rută, deci se pot face mult mai ușor anumite calcule. Avem exemple din Europa, autobuze hibride, trolebuze care utilizează electricitate. Iată, există mișcare și în acest domeniu, nu numai în domeniul transportului individual. Am mai menționat și acest lucru astăzi. Foarte importante sunt tehnologiile de informație și comunicare. Acestea schimbă sistemul de transport deja de astăzi, nu numai în viitor. Dacă ne uităm la cum sunt, se schimbă biletele, acum avem biletele pe mobil. Cu toții uh, am avut experiența unei videoconferințe, de exemplu. Iată, acum uh, tocmai am, uh, am avut parte de o videoconferință și am economisit o bună cantitate de uh, dioxid de carbon. Este interesant așadar în acest context să calculăm care sunt efectele uh, în ceea ce privește schimbările climatice. Pentru că toate aceste tehnologii ajută la îmbunătățirea capacității sistemului. Dar odată cu îmbunătățirea capacității sistemului, există întotdeauna ispita de a uh, crea noi transporturi. Un scurt exemplu de utilizare a tehnologiei informații în domeniul de transport de marfă, un pilot, proiect pilot al DHL în Berlin sau utilizat uh, etichete de identificare prin frecvență radio pentru a urmări uh, camioanele DHL. S-a primit prin GPS, uh, s-au primit prin GPS semnalele a 500 de taxiuri din uh, Berlin, astfel încât ruta transportatorului s-a putut modifica în mod dinamic. În Germania se discută foarte mult despre utilizarea în comună a Uh, autoturismelor. O uh, dezbatere alimentată și de dezbaterea cu privire la autoturismele uh, electrice. Fiecare dezbatere cu privire la vehicule electrice conține un capitol cu privire la utilizarea în comun a autoturismelor. Din nou, este vorba de o flotă Uh, și aici uh, intervine acest, uh, așadar această dimensiune cantitativă pentru transportul urban pe distanță scurtă sunt foarte utile aceste autoturisme electrice așadar. Există utilizarea în comun, așa numitul car sharing uh, tradițional, care deja este, are 500 de mii de utilizatori în Europa și ratele de crește, creștere sunt constante. Avem și noi abordări al uh, car sharing-ului, așa numitul sistem car to go un uh, sistem implementat de Daimler în orașul Ulm. Este vorba de 200 de mașini Smart for Uh, Există o etichetă RFID de identificare prin frecvență radio. Prețul este de 0,19 euro pe oră, care include tot. Și a fost un mare succes pentru că uh, mai mult de 20.000 de utilizatori folosesc aceste mașini și Ulm are o populație de 200.000. Deci 10% din populația orașului folosește. Este vorba de 700 până la 1000 de uh, călătorii cu mașina zilnic. Un proiect similar este derulat și în Austin, Texas, în Statele Unite. Iată di, uh, conexiunea între uh, car sharing și uh, Uh, mobilitatea electronică, Autolib, proiectul inițiat de primăria Parisului, se dorește utiliza, uh, utilizarea de 3000 de vehicule electrice până în 2011 în comun, puse la dispoziție de uh, primărie și mai mult de 1000 de stații din care aceste mașini să poată fi luate și în care să poată fi predate. Uh, și sistemele de uh, biciclete, de utilizare în comun a bicicletelor, uh, se bucură de un succes din ce în ce mai mare în ultimii ani. Nu vreau să vă prezint diferitele generații ale acestui sistem, ci mai degrabă faptul că tehnologia informației este, joacă un rol cheie în acest sens. Deci nu bicicletele sunt personajul principal din această imagine, ci mai degrabă consola de lângă se utilizează uh, diferite tehnologii, smart carduri, uh, trasarea prin GPS, uh, diferite automate care, uh, iată, au succes în aceste sisteme. Pe scurt, pentru a vă arăta două imagini care Uh, ne spun că există um, proiecte noi care încă nu sunt puse în aplicare. Este vorba de un sistem de transport personal rapid, este vorba de mici cabine, te duci la gară, apeși un buton, vine această cabină, intri în această cabină care merge pe un fel de șină, ca un tramvai, însă ai sfera uh, personală, iată, se combină avantajele uh, mobilității individuale cu transportul public. Se fac um, testări la scară largă la aeroportul uh, Heathrow din Londra la ora actuală. Bineînțeles, totul poate fi ridicat în aer și atunci există instalațiile de transport pe cablu care ar putea avea și ele o serie de avantaje și anume ar putea să depășească bariere de trafic, bariere topografice sau arhitecturale. Ar putea să ajungă în zone cu un transport public uh, mai modest și, bineînțeles, există avantajul uh, economiei de spațiu, eficienței energetice și așa mai departe. Iată, doar pentru a vă arăta că ar putea să existe noi combinații de tehnologie și infrastructură care ar putea să intervină în următorii ani. Pe scurt, așadar, sistemul de transport se schimbă, apar noi căi de inovație în ceea ce privește tehnologiile. Uh, tehnologia informației și comunicării sunt foarte, este, joacă un rol esențial IT-ul este uh, esențial așadar și pentru noi concepte de mobilitate. Se creează noi nișe de inovație, cum ar fi car sharing-ul. Există concepte de mobilitate inovatoare și cred că acestea vor juca un rol esențial în viitor. Mai departe, în acest proiect vom uh, analiza partea ce ține de cerere. Am invitat în, la această reuniune persoane cu, uh, care vin din domeniul economic și social și care sper că ne vor da unele indicații în acest uh, sens și vom putea vedea mai bine și care sunt barierii, barierele și opțiunile de politici care uh, trebuie să fie luate în calcul. Există unele întrebări cheie pe care încercăm să le abordăm în viitorul, în etapele următoare. Prima se referă la uh, tehnologii, apoi ne referim la și la infrastructură, apoi la politicile europene, regionale sau locale, iar apoi um, care este rolul utilizatorilor. Cred că vom uh, auzi câte ceva despre asta în prezentările ce urmează. Și, bineînțeles, un ultim punct este dacă mai trebuie să luăm în considerare și alte aspecte în acest proiect. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Jens Hippel. Acum am să îi dau cuvântul domnului Georg Wilke, care ne va vorbi despre viziunea domniei sale și poate că vom afla astfel ni se vor prezenta niște idei noi legate de siguranță, de accesibilitatea mijloacelor de transport ale viitorului. Suntem foarte uh, nerăbdători să vă auzim. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Cred că cu, toții, cu toții suntem relativ obosiți, este deja târziu, așadar voi fi succint mă voi concentra asupra trei puncte, pe scurt. În primul rând, o schițare a unui sistem uh, al viitorului, al sistem de mobilitate uh, urbană, dezvoltarea unei culturi a mobilității și apoi un subiect pe care nu l-am văzut abordat astăzi, și anume inegalitățile sociale și mobilitatea. Primul rând. Când vorbim despre mobilitate, astăzi, acest lucru se referă la autoturisme de cele mai multe ori. Când este vorba de mobilitate, se, referința este automobilul, autovehiculul. Însă, dacă vedem uh, dintr-o perspectivă sistemică mobilitatea, cum o fac eu, atunci automobilitatea este un sistem sociotehnic care se autoreproduce, adică își creează con pe cont propriu condițiile pentru a exista în continuare. Practic, Uh, societățile moderne uh, se bazează pe diferențiere și mobilitatea uh, asig, asig, este, joacă un rol esențial aici. Iată, au fost unele observații relativ abstracte. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că este posibil ca și în viitor uh, automobilitatea va influența uh, mobilitatea. Și în Cipăl ne-a arătat care va fi proporția uh, noilor concepte de mobilitate și, bineînțeles, cu siguranță vom reveni la acest subiect. Mobilitatea electrică, electromobilitatea despre care am discutat astăzi de multe ori, mi se pare că este uh, singura uh, posibilitate care nu poate fi uh, evitată. Eficacitatea energetică mm, și alte, alte alternative nu vor fi suficiente. Însă mobilitatea electrică joacă un rol, um, are avantaje foarte clare. Uh, securitatea de aprovizionare uh, se bazează foarte mult și pe energiile regenerabile. Acest lucru este valabil și pentru transportul public electrificat de pasageri, dar și pentru transportul feroviar. Sunt domenii care sunt uitate foarte des. În general, sistemul de mobilitate urbană va fi mai diversificat, pe lângă automobilul propriu și transportul în comun existent, vor exista și noi concepte de mobilitate care vor câștiga teren. Din punctul meu de vedere, esențial aici este ca aceste concepte să fie din ce în ce mai flexibile, astfel încât posibilitățile de a le utiliza să, să, să se asemene cu modul în care sunt utilizate autoturismele. Așadar, practic, noile concepte să fie cât se poate de aproape de modelele actuale de utilizare. Și cu cât un concept uh, este mai aproape de modelele actuale, cu atât va avea mai mari șanse de a avea succes în viitor. Însă vor avea succes numai în măsura în care vor oferi avantaje utilizatorilor față de utilizarea propriului autovehicul. și este important ca aceste concepte să nu pretindă să influențeze utilizatorul. Avem un exemplu care ne-a fost descris uh, deja, cele două variante de car sharing. Există car sharing-ul obișnuit și car to go ca un sistem mai flexibil. Car sharing-ul simplu, voi simplifica bineînțeles, dorește să modifice modelul comportamental de utilizare. Car2Go nu dorește să facă acest lucru. Și acest lucru ar trebui discutat, ce înseamnă uh, acest element, această dimensiune și pentru viitorul acestor, acestor concepte. Trebuie să uh, semene mai degrabă cu proiectul Car2Go sau cu conceptul tradițional de car sharing. Apoi, de mai mult timp, există ideea ca producătorii de automobile să devină uh, prestatori de servicii de transport. Opel, așadar, uh, ar putea să ofere servicii de car sharing sau General Motors, de exemplu, pe baza argumentelor pe care le-am menționat, nu mi se pare că este cea mai viabilă variantă. Uh, la final ar putea să existe un sistem uh, electric în orașe, iar în afara orașelor transportul aerian și feroviar ar fi uh, completat de uh, combustibil fosil și de uh, gaz. ar exista unele restricții, uh, prețul ridicat, uh, noile tehnologii, e bine, toate acestea vor duce la tergiversarea implementării, implementării acestei rețele electrice și uh, din nou, nu se știe dacă implementarea acestui sistem va avea loc progresiv sau în mod brusc. În ceea ce privește cultura de mobilitate, E bine, acesta ține de sistemul de mobilitate. Este practic un sistem socio-tehnic. Um, teza noastră este că um, autoturismele electrice uh, pe baterii vor fi utilizate mai puțin decât autoturismele clasice, având în vedere restricțiile pe care le impun Punctele cheie aici sunt, de fapt, să utilizăm mai puțin mașina și să existe mai multă intermodalitate. Această abordare este cunoscută din sistemul car sharing. Aici s-a arătat că, în primul rând, nu opțiunea mobilității de tip car sharing a fost esențială, ci schimbarea modelului comportamental care ar fi putut include sistemul car sharing. Utilizatorii se decid pentru un concept uh, atâta timp cât se potrivește cu uh, stilul lor de viață. Din nou, cred că um, relativ slab efect vor avea um, campaniile de influențare a comportamentului încercările de a influența stilul uh, de viață trebuie uh, să se bazeze pe uh, abordarea pe modelele vieții de zi cu zi. Bineînțeles, trebuie să uh, fie rentabile din punct de vedere financiar și costurile de tranzacții. Apoi, după cum spunea și domnul Schipel, există unele uh, informații din Germania care ne arată că uh, Uh, poziția și importanța mașinii scad, uh, este, sunt mai importante pentru tineri uh, sistemele de comunicare, rețelele sociale. S-a constatat de asemenea că în Germania, între 2002 și 2008, grupele de tineri au folosit mai puțin mașina și mai mult transportul în comun. Însă, Rămâne de văzut dacă aceste modele comportamentale se vor stabiliza în etapele următoare ale vieții. Bineînțeles că odată ce ai o familie, de exemplu, aceste modele comportamentale pot să se dovedească învechite. Generația vârstnică din Germania și femeile din, pentru generația vârstnică din Germania și femeile din Germania, mașina ca simbol al uh, statutului și-a pierdut din importanță. Însă nu trebuie să avem așteptări prea mari. Uh, au existat indicii în acest sens. Uh, dacă ne uităm în trecut, din anii 90 se anunță în Germania sfârșitul automobilului. O scurtă uh, observație finală. Șansele suficiente de mobilitate sunt premisa în societățile moderne pentru participare socială și incluziune. Însă am învățat deja acest lucru, măsuri care uh, urmăresc o mai mare durabilitate în domeniul mobilității pot să aibă uh, efecte secundare, ca efecte secundare o Uh, diminuare a șanselor de mobilitate pentru anumite grupe sociale. Așadar, la trecerea către un alt sistem de mobilitate trebuie urmărit întotdeauna cum noile tehnologii și concepte se repercutează asupra uh, grupelor sociale și a șanselor acestora uh, pentru uh, mobilitate. Iar unde efectele sunt negative, trebuie luate măsuri în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, domnului uh, Georg uh, Vilche pentru prezentarea făcută. Sunt convinsă că atunci când vom discuta despre mobilitate urbană în viitor, vom discuta și de un nou mod de planificare urbană, pentru că, evident, și serviciile publice trebuie să fie accesibile persoanelor vârstnice și serviciile medicale trebuie să fie tot mai accesibile persoanelor vârstnice dar uh, de asemenea uh, și serviciile de îngrijire a copiilor trebuie să fie um, mai dezvoltate și mai accesibile și evident toate acestea vor influența uh, tânăra familie, vor influența preferințele de, în utilizarea transportului urban. Dați-mi voi acum să-l invit pe profesorul John Uri de la Universitatea Lancaster Uh, dânsul uh, are, este doctor în uh, sociologie al Universității din Cambridge și este de asemenea <coughs> membru al Consiliului de Cercetare European, membru al panelului pentru instituții, valori, credințe și comportamente Uh, vreau să subliniez aici câteva dintre lucrările sale recente din 2010, uh, uh, Changing Climates, de asemenea Mobile Lives and um, Electric Vehicles, dar de asemenea în avantpremieră cred că domnul profesor ne va anunța și despre două noi publicații care vor avea loc vor, fi, vor apărea anul viitor, uh, Climate Change and Society uh, și Mobile uh, Methods. Sunt convinsă că ne veți împărtăși câteva din aceste um, noi idei pe care le veți prezenta și în cărțile dumneavoastră și ne bucurăm să vă avem astăzi alături de noi. Domnule profesor, vă rog. Okay, <clears throat> thank you. Is that right? Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să vorbesc foarte concis și să mă refer la aspecte legate de sistemul de autovehicule și ce va urma uh, sistemele sociale și tehnice legate de sistemele de auto, autovehicule. Este foarte problematic uh, faptul că totul se bazează pe sisteme din, cum, o observație din Milton Friedman, nimeni nu-ți dă să mănânci gratis. Asta este un principiu de bază în momentul în care analizăm conflictele și contradicțiile dintre diferitele sisteme sociotehnice cu care ne confruntăm. Și aș vrea să subliniez mai ales aspectele sociale și tehnice uh, și um, aspectele foarte complexe și interesante ale dilemelor contemporane legate de mobilitate și mobilitate alternative, totul se leagă de utilizarea socială și de formele de viață de care se leagă aceste sisteme. Economistul Brian Arthur a spus la un moment dat că o revoluție nu are loc decât atunci când ne organizăm activitățile în jurul tehnologiei uh, legate de această revoluție și când aceste tehnologii se ni se adaptează. E nevoie deci de o adaptare reciprocă între ale tehnologiei și ale tehnologiilor și activităților. Aceste noi activități trebuie să găsească, să-și găsească noi uh, rațiuni de a fi și noi utilizări. Despre asta o să vorbesc în următoarele șase minute. Am zece idei pe care aș vrea să le subliniez. În primul rând, cât de importante sunt sistemele. De multe ori, termenul sistem este folosit pentru a ne referi la sisteme tehnice sau sisteme impuse și dezvoltate de corporații sau de autorități naționale sau supranaționale. Pentru mine și pentru mulți uh, scriitori aici de față, pentru mulți specialiști, de fapt este un amestec de procese fizice, de activități sociale și de modele de afaceri care uneori intră în armonie și formează sisteme. Al doi, a doua idee. Aceste uh, noi sisteme sociotehnice se dezvoltă în timp. După cum spunea Brian Arthur, durează 3 sau 4 decenii pentru a se dezvolta un astfel de sistem sociotehnic și pentru ca acesta să se răspândească global. Dacă ne gândim că există un nou sistem care abia apare, un sistem de mobilitate, pentru ca acesta să aibă un impact major până la jumătatea secolului, el trebuie să fie apărut deja de ceva vreme și să-și fi luat avânt. A treia idee. Sistemele sociotehnice nu sunt, uh, nu reușesc uh, doar pentru că sunt superioare din punct de vedere tehnologic. Mai este o condiție care trebuie să fie îndeplinită de acel sistem ca el să fie atrăgător. El trebuie să facă ceva diferit, să aducă o șanse noi să deschidă căi noi și trebuie să ne gândim, de aceea când ne gândim la motivul pentru care un sistem a înlocuit un altul, acest motiv de multe ori ține pur și simplu de modă sau de tendințe, alte ori ține de teamă. Trebuie ca un sistem să fie la modă, să asalteze lumea, să surprindă lumea și, să, și până la urmă să se impună. Îmi place ce spunea Virginia Woolf în 1927, atunci când și-a cumpărat o mașină. Spunea, mașina, automobilul meu nou, se dovedește a fi o nouă viață, liberă, mobilă și uh, în care este ușor să respiri. E o noțiune extrem de modernă cu privire la automobil și călătoria cu automobilul. În al patrulea rând, deci, problema nu se referă doar la modelul de afaceri, așa cum se spune de multe ori, ci și la modelul social, societal, modelul amplu al societății, modelul social al modei, al tinereții și Shai Agassi se referea la acest lucru mai devreme. Faptul că, că pot exista efecte suplimentare în a se genera un punct de întoarcere de la sistemul vechi către sistemul nou. În al cincilea rând, nu cred că ar trebui să plecăm de la presupunerea că sistemul nou va fi neapărat cel mai bun dintre cele existente. Toată istoria inovațiilor sociotehnice arată că de, cele mai mult, că de multe ori nu sistemul cel mai bun are câștig de cauză, ci din motive istorice sau din întâmplări istorice, eh, respectivul sistem are câștig de cauză și pe urmă rămâne blocat și utilizat pe scară largă. În istoria autovehiculelor au existat trei sisteme de alimentare cu combustibil. Și mulți spun că sistemul mm, cu petrol, cu produse pe bază de petrol, nu era la fel de bun ca sistemul cu aburi sau sistemul cu baterii, care a fost pus la punct la începutul secolului 20. Să nu presupunem, deci, că automat cel mai bun va avea câștig de cauză. În al șaselea rând, istoria inovației arată că inovația vine pe nepregătite, vine de cele mai multe ori din afară, implică uh, entități diferite și poate urma o traiectorie cu totul diferită față de tot ce a existat până atunci. vine de undeva din culise. Și de aceea istoria inovațiilor importante tinde să fie istoria celor nou veniți, nu istoria companiilor și întreprinderilor mari care funcționau deja și erau bine integrate în sistemul existent. Punctul 7. Inovațiile se leagă de situații de crize. Bă, sunt unii care spun că nu trebuie să pierzi niciodată șansa unei crize. Probabil că sistemele despre care s-au vorbit, s-a vorbit astăzi vor, uh, vor fi traversat un moment de criză, uh, sau vor fi apărut în momentul în care rezervele de petrol para se diminua sau chiar se diminuează sau vor apărea în momentul în care um, în care există o încălzire climatică cauzată de uh, emisiile de dioxid de carbon. De aceea, schimbările nu au loc în mod liniar. Schimbările sunt imprevizibile și urmează de multe ori o, uh, o criză majoră, unei crize majore. Punctul 8. S-ar putea să existe o paradigmă nouă a mobilităților care apare acum și în care intră mai multe elemente modificarea strategiilor și politicilor, modificarea modului în care ne alimentăm mașinile, modificarea materialelor folosite pentru a produce mașini, o rețea din ce în ce mai bine pusă la punct între diferite vehicule, încărcarea inteligentă, medii urbane inteligente. Probabil că vor exista, există metode noi de a petrecem mai mult timp uh, pe ecran sau în fața ecranelor și acele uh, inovații tulburătoare, cum le spun eu, pe care următoarele exemple le vor ilustra foarte bine. Traversăm, deci, o perioadă în care apare o nouă paradigmă, o paradigma a rețelelor digitale sau o paradigma a rețelelor mobile. Și foarte interesant este că nu știm încotro vom ajunge, încotro ne îndreptăm. Este un proces complex și este foarte greu să scrii istoria pe care o trăiești. E ca în uh, filmul acela despre istoria Facebook. Acolo se spune, fondatorul rețelei spune, uh, nu știm ce o să fie, ce o să se întâmple cu această rețea, dar nu dar să nu ne gândim că ea va rămâne la nivel de a uh, lega între ei uh, studenții de la Harvard. Există deci un element de imprevizibilitate care este foarte important. Punctul 9. Am uh, redactat un raport legat de vehicule electrice în Regatul Unit și am încercat să promovăm ideea că vehiculele electrice sunt foarte bune, foarte utile, dar nu sunt utile dacă vin doar ca o adăugire față de sistemul actual. Că nu sunt utile dacă sunt pur și simplu a doua mașină pe care o folosesc bogații. Că mai, mai, de, că mai degrabă ar fi uh, ca bogații, mai bine ar fi ca bogații să-și înlocuiască Volvo-ul cel mare cu o mașină electrică la fel de mare. Substituirea aceasta este foarte greu de realizat însă. În fine, ultima idee este că nu știm exact ce se întâmplă, nu se știe exact care vor fi rezultatele și de aceea sistemul este foarte greu de de susținut. S-a vorbit despre China destul de mult astăzi. Cred că ce se întâmplă în China va, vrea, va avea întâietate față de ce se întâmplă în alte părți ale lumii, având în vedere dimensiunea acestei țări și dimensiunea populației sale. S-a, a existat o campanie bine cunoscută în, la sfârșitul anilor 1950 în China, în perioada lui Mao, așa numita perioada celor 100 de flori, Probabil că acest slogan să înflorească 100 de flori este cel mai bun la care ne putem gândi. Mulțumesc! Thank you so much, uh, profesor uh, Uri. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor uh, Uri. Invita pe profesorul Warner Rotengatter de la Karlsruhe Institute of Technology să ne prezinte viziunea domniei sale Așa cum uh, spuneam, uh, profesorul uh, Rotengater a absolvit Business Engineering și până în 2009 a fost profesor la Karlsruhe Institute of Technology, în prezent fiind copreședinte a Societății Germane pentru Logistică. Sunt convinsă că ne veți vorbi și despre transportul de marfă și necesitățile acestuia Uh, în uh, viitorul uh, dezvoltării urbane. Domnule profesor, aveți cuvântul. Well, thank you very much for this introduction. Uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc pentru această introducere. Doamnelor și domnilor, transportul este o activitate derivată. Asta înseamnă că transportul este legat de alte activități sociale, economice, personale. În zone urbane este foarte puternic uh, influențat de structura urbană. Deci, practic, orașul influențează modul în care oamenii comunică și modul în care oamenii sunt mobili pe șosele sau prin uh, transportul în comun. Dați-mi voie, în primul rând, să Încep spunând că structura orașului influențează în mod semnificativ modelele de mobilitate. Iată, uh, schimbările climatice, în graficul anterior, dacă vedeți dezvoltările care vor avea loc în transport până în 2050, va trebui, vor trebui tăia, reduse Uh, emisiile de CO2 din uh, transport cu un factor de 12 pentru a obține reducerea de 80% necesară până în anul 2050. Care sunt mijloacele? În primul rând, structurile urbane. Este foarte clar că în Europa structurile urbane sunt fixe. Uh, nu mai există foarte multă evoluție aici. În schimb, în orașele asiatice și în megalopolele lumii a treia există foarte multe schimbare. Așadar, ceea ce vă spun acum se referă mai degrabă la orașe, megalopolele uh, din uh, țările în curs de dezvoltare decât uh, orașele europene. Însă este ceva care poate, din, din care putem învăța din marile orașe din alte țări. Stră, centrele urbane cu structură policentrică pot fi utile. Concentrarea de activități într-un anumit centru va duce la distanțe scurse, scurte, însă problema este distanța între acest centru și periferii și veți vedea că la, în partea dreaptă acestui, uh, acestei imagini endocentrice că dacă există un centru, va exista foarte mult trafic în periferie. Alternativa este o dezvoltare policentrică. Și dacă aceasta nu este uh, controlată, atunci sistemul va deveni haotic. Un exemplu este dezvolt evoluția Beijingului în ultimii 20 de ani s-au construit centură după centrulă, centură și acest lucru a dus la un haos pe care îl vedem zilnic. Uh, cu cât mai aproape de centru suntem, cu atât mai mare este haosul. Important este așadar să existe o structură și o structurare, un control, fie că este vorba de un uh, de o structură monocentrică sau o structură policentrică în cazul uh, structurii monocentrice, trebuie să ne bazăm pe uh, accesibilitate, cum s-a făcut la Tokyo, iar într-o zonă rurală, de exemplu, trebuie să se com- combine uh, diferitele posibilități de mobilitate. Aici puteți vedea relația între densitatea urbană și mobilitatea uh, Uh, autoturismelor. Este o imagine destul de veche, are 10 ani și apare în uh, toate uh, manualele care se referă la aceste aspecte. St în stânga vedeți orașele americane cu un maxim de mobilitate în autoturisme pentru că uh, densitatea este foarte mică. Pe partea dreaptă vedeți orașe precum Hong Kong sau uh, Singapore, unde densitatea este foarte mare, iar la mijloc sunt orașele europene. La Shanghai, pentru că am discutat deja modelul uh, chinezesc, iată dezvoltarea orașului care este guvernată de dezvoltarea unui sistem de metrou. De 15 ani, prioritatea este foarte clară de a se construi metrou și nu șosea de centură. După cum vedeți, la ora actuală există 12 uh, linii de metrou, uh, iar lungimea acestora este de 440 de kilometri la Shanghai. Este cea mai lungă rețea de metrou din lume. În, anii în anul 2020 se estimează că vor exista și sunt planificate 22 de linii cu 760 de kilometri. Este recordul mondial de uh, transport public. Așa se organizează transportul în marile orașe. Nu trebuie să încep cu mobilitatea individuală și să încerci să uh, satisfaci capriciile fiecărui cetățean, ci trebuie să uh, oferi transport public uh, și în comun. Iar apoi trebuie să Uh, rezolvi ultima problemă de a crea o legătură între oameni și acest uh, sistem de transport public, așadar să depășești distanța între casă și stație. Mobilitatea pe bicicletă, iată, vechea imagine a Chinei, astăzi uh, avem o mobilitate pe bicicletă mult mai modernă. Din păcate, uh, bici, utilizarea bicicletelor s-a redus în China în ultimii 10 ani, pentru că a crescut în pondere mașina, însă acum, la ora actuală, în Shanghai se dezvoltă nu numai rețeaua de metrou, de exemplu, ci și rețeaua de biciclete. Când este vorba de mobilitate asigurată de autoturisme, ne întrebăm care va fi viitorul uh, Va fi vorba de propulsia cu ajutorul bateriilor, va fi vorba de hidrogen, va fi vorba de bateria de, de pila de combustie, vor fi uh, biocarburanți. Un lucru este clar, dacă vom alege mașinile electrice, atunci problema este transferată de la propulsie la producătorul energiei. Așadar, dacă energia este produsă în mod convențional, cum se face astăzi, uh, progresul de fapt nu este asigurat. Dacă producem energie um, prin arderea de cărbune, atunci nu am uh, obținut niciun fel de progres. Dar dacă folosim, pe de altă parte, un mix uh, de producție de electricitate, cum se folosește acum în Europa, ajungi cam la același impact. Dar import, asta înseamnă că pentru progres trebuie să existe o schimbare, un salt calitativ în producția de energie. Iată exemplul din uh, Sahara, unii dintre noastre s-ar putea să-l cunoască. Este o inițiativă din partea industriei. Este vorba de 15 mari companii care au pregătit un plan pentru producția de uh, energie solară în Sahara, care mai apoi să fie transportată în Europa. Alte posibilități ar fi să creștem uh, ponderea biocarburanților sau a metanolului. Metanolul a fost deja menționat, mă voi referi așadar numai la biocarburanți. Există opțiuni uh, pentru viitor, uh, pentru biocarburanți de a doua sau a treia generație. Știm că prima generație nu a fost foarte uh, Uh, productivă pentru că uh, ar uh, reduce suprafața de teren agricol și practic ar reduce suprafața disponibilă pentru alimentarea populației care în 2050 va atinge 9 miliarde de persoane. Așadar, trebuie să ne concentrăm asupra unor moduri mult mai eficiente de a produce biocarburanți. Un exemplu este Uh, sunt biocarburanții pe bază de alge, care sunt crescute în ferme. Nu zic că este cea mai bună opțiune neapărat, dar toate aceste opțiuni trebuie să fie explorate. De aceea este nevoie de investiții în cercetare, nu în tehnologii care există deja. Nu cred că există un progres uh, să ai o mie, un milion de mașini electrice în Germania în 2020. Nu acesta este pro, uh, progresul. Progresul este economisirea de energie. Iar acest lucru poate fi făcut investind în tehnologii care ne ajută să producem energia care trebuie. Iată, am mai văzut și alte formule chimice, însă aceasta este formula planificatorului care spune că POD este mai bun decât BOD, mai bun decât TOD, mai bun decât XOD, mai bun decât COD. Este uh, provine de la Pan Haixiao, care a uh, care a spus așa, mobilitatea uh, pe jos este mai bună decât mobilitatea pe bicicletă, care este însă totuși mai bună decât mobilitatea uh, de tranzit iar aceste trei uh, dau un X care sunt mai bune decât COD, adică o dezvoltare, o mobilitate bazată pe autoturisme, pe autovehicule. Acesta este mesajul pe care l-am transmis noi studenților chinezi acum 30 de ani când veneau să studieze în Germania, dar iată acum acest mesaj este, ni se transmite nouă din partea Chinei prin strategia de transport din Shanghai. În plus, nu trebuie numai să investim în tehnologii existente, nu sunt foarte entuziast cu privire la a investi numai în tehnologie uh, Uh, cu privire la baterii, de exemplu. Cred că trebuie să cercetăm și concepte, concepte de orașe lipsite de uh, carbon. Iată, un exemplu de oraș în Abu Dhabi este un experiment de a construi o suburbie care apoi să, fie, să funcționeze fără niciun fel de producție de CO2 iar uh, transportul um, este asigurat um, pe mijloace care nu um, produc CO2. Este vorba de suburbia Mastar, uh, de orașul Mastar, dar nu promovez neapărat uh, acest model, pentru că nu peste tot este posibil să construiești un oraș de la zero, <clears throat> ca în deșertul din Abu Dhabi Europa are și orașele din Europa au o altă istorie și ea trebuie să fie inclusă în dezvoltarea acestor orașe. Un exemplu ar fi schimbarea gărilor, cum uh, are ea loc acum la, la Stuttgart, la Viena, la Malmö. În Stuttgart, de exemplu, au, exist, au existat mari proteste cu privire la un astfel de concept pentru că oamenii spuneau că sunt foarte mulțumiți cu gara pe care o au și este foarte scump să o înlocuiască cu altă gară și și-ar fi dorit să se facă altceva cu acești bani. Însă, să vă spun care sunt rezultatele scontate. În primul rând, se permite ca transportul în comun să fie mai bine dezvoltat, iar acest lucru nu este valabil numai în cazul transportului urban. Exemplul Stuttgart ne arată că Uh, este inclus uh, transportul local, uh, regional, dar și transportul pe distanțe lungi. Însă cel mai important lucru, după părerea mea, apare din această imagine. Sper că puteți identifica cel mai importante puncte ale acestui grafic, ale acestei imagini. Vechea gară poate fi uh, făcută să fie subterană și se pot câștiga 106 hectare de pământ, de teren intraurban care poate fi amenajat după concepte uh, ecologice. Așadar, se poate face un mare pas înainte prin uh, dezvoltarea unui, unei astfel zone uh, de oraș s-ar putea face lucrul, acest, uh, lucru acesta în, mai, în aproape 4.000 de orașe. Am început cu această conectare între amenajarea teritoriului, structura orașului și transportul, mobilitatea. În acest caz, 20.000-30.000 de oameni au acces imediat la transport în comun. Iar acest lucru va face ca uh, comportamentul utilizatorilor să se schimbe și să se treacă la transportul în comun. Cred că asta trebuie să se întâmple în fiecare oraș. Trebuie început cu transportul public. Acesta este coloana vertebrală, iar periferia apoi va fi deservită de către mașini, uh, iar în acest caz putem să ne gândim la diferite tehnologii de propulsie. Însă, totul începe cu îmbunătățirea transportului public. Mulțumim uh, domnului profesor Werner Rotengater. Uh, cu siguranță și vreau să mulțumesc tuturor uh, experților care ne-au împărtășit viziunea domnilor lor cu privire la viitorul transportului urban. Evident, uh, va fi important să discutăm și despre așteptările utilizatorilor, evident legate și de punctualitate și de respectarea drepturilor pasagerilor, dar cred că vom discuta și despre influența schimbărilor climatice asupra transportului urban. Mi-aduc aminte, în Norvegia am văzut un exemplu uh, se, cum se poate traversa orașul pe șosea și care este drumul urmat pentru traversarea orașului iarna când norvegienii se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute și atunci utilizează un tunel care uh, scurtează foarte mult distanța și practic uh, nu prezintă riscuri datorită zăpezii, datorită uh, temperaturilor extrem de scăzute. Iată deci că fiecare oraș uh, va fi influențat, fiecare oraș va trebui să aibă propria sa politică. Există puține orașe cu o populație foarte numeroasă în Europa. De exemplu, în Germania uh, sunt uh, cea mai mare parte a orașelor au sub 100.000 de, de locuitori, dar sunt și orașe foarte mari în Europa care au câteva um, milioane de locuitori. Iată deci că provocările vor fi la nivel local și cu siguranță va trebui să încercăm să găsim soluții pentru fiecare oraș în parte și rolul autorităților locale va fi extrem de important. Malcolm, I will uh, pass you right now. Malcolm, îți dau acum cuvântul și sper că va urma o dezbatere foarte interesantă. Uh, well, thank you very much, for... Uh, Mulțumesc foarte mult, Silvia, pentru că ne-ai ghidat în prima parte a discuției. Au fost niște prezentări foarte interesante, foarte bogate în conținut și vrem să invităm uh, publicul, dar și și uh, membrii prezidiului să comenteze față de ce au auzit de la alții. M-a uimit foarte tare harta metroului din Shanghai, pentru că am fost acum câteva săptămâni în Shanghai, reprezentând comisia la un summit cu privire la siguranța consumatorilor și eh, văzând eh, scara acestui eh, sistem de metrou, m-a surprins foarte tare. După care m-am întors acasă în Birmingham, un oraș cu un milion de locuitori, aproximativ, cel mai mare oraș european care nu are niciun fel de sistem de metrou, dacă nu mă înșel. Un contrast destul de interesant. Și, de asemenea, exemplul cu Stuttgart a fost interesant pentru că am văzut ce se poate face la nivel strategic. În Europa există această tradiție și există un patrimoniu al orașelor interesante cu condiții climaterice foarte diferite, lucru care în unele orașe lumea este încurajată să meargă pe jos sau cu bicicleta și în altele nu. Diferența este foarte importantă și exemplul din Stuttgart este interesant pentru că poate știți um, propunerea legată de gara din Stuttgart a născut multe controverse. Poate că ar fi interesant să explorăm o parte a acestor aspecte, dacă a fost vorba de o problemă de comunicare sau de altceva. Domnul uh, profesor Rottengatter s-ar putea să aibă câteva idei aici, dar uh, aș vrea să începem discuția ca prim vorbitor, poate că uh, vreți să interveniți dumneavoastră. Vă dau cu plăcere cuvântul și să știți că am uh, transmis niște formulare pentru cei care doresc să pună întrebări. Da, vă pun pe lista de vorbitori. Dar să vedem întâi dacă dorește să comenteze cineva de la prezidiu. Ja, vielen Dank. Äh, äh, Mulțumesc. Întâi unele observații generale cu privire la ceea ce s-a spus. Chiar și, mm, și cu privire la ce a spus uh, John Urry. Există unul sau două puncte unde aș vrea mm, poate unele clarificări când este vorba de în ce condiții are succes un astfel de uh, sistem sociotehnic. Vorbeați de atractivitate. Poate ar trebui clarificat aici. În ce, uh, către domnul Rotengatter aș dori să-i spun două lucruri. Ați menționat eficacitatea energetică în ceea ce privește cercetările, mă refer. Deci eficacitatea energetică și cercetările la um, tehnologii existente versus noi tehnologii. Mi se pare greșit. Nu trebuie să existe o concurență între cercetările în cele două domenii. Trebuie cu toții să uh, depunem eforturi pentru o mai mare eficacitate energetică, dar și pentru a obține um, progrese în ceea ce privește uh, eficiența bateriilor. Chiar dacă nu vin din domeniul tehnic, știu de la colegii din institutul meu, din uh, universitatea mea, că există evoluții foarte interesante în acest domeniu al uh, bateriilor și că există așteptări uh, întemeiate că vor exista schimbări pozitive. Și asta nu în 50-100 de ani, ci în viitorul apropiat. Apoi, ceea ce mi se mai pare important de multe ori uh, auzim despre faptul, de fapt citim printre rânduri că este vorba de planificare, de ofertă, de politici se poate vorbi chiar de o planificare a ofertei, ați menționat și amenajarea teritoriului, pe bună dreptate, însă din, eu ca om de știință din domeniul social mă gândesc întotdeauna la următoare la următoarea întrebare. Ce duce la schimbări comportamentale? Care sunt condițiile pentru a obține aceste schimbări de comportament? Este foarte dificil să obținem așa ceva. Uh, este greu să evaluăm schimbările comportamentale, pentru că de multe ori sunt pur și simplu enunțate. Aici mi se pare că este punctul cheie pentru mine. Iar apoi o ultimă întrebare. Noi suntem de partea binelui, să spunem așa. Luptăm pentru mediu, dorim să fie redus emisiile de CO2. Așadar, practic, noi ne adresăm altor oameni și uh, ne bazăm legitimitatea pe problematica climatică. Și ne, suntem convinși că avem și dreptul să facem asta și poate putem să punem un semn de întrebare aici. Nu este vorba de o negare a problemelor climatice, trebuie să spun asta, ci poate uh, trebuie pus sub semnul întrebării uh, naturalețea cu care facem acest lucru, modul în care ne simțim uh, îndreptățiți să facem acest lucru. Am să invit pe invitat să uh, preia acest punct mai târziu, pentru că era vorba de unele puncte politice. Până la urmă, este la modă să spui că impulsionezi pe oameni, că le dai un cot. Asta a spus un consilier al președintelui Obama. Și cu privire la aceste schimbări de comportament. Pe de altă parte, există Uh, factori determinanți comportamental, comportamental, cum ar fi prețul uh, drumurilor, taxele pe drumuri, lucru care influențează direct comportamentul oamenilor din punct de vedere economic. În primul rând avem o întrebare din sală și apoi domnul profesor Jovanovici dorea să intervină. Da. Luăm uh, cealaltă întrebare întâi și pe urmă ajungem la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. lucrez la Renault și aș vrea să vorbim puțin despre vehiculele electrice, pentru că Sigur, prezentările au fost foarte interesante și au subliniat niște lucruri importante, însă cred că subestimează puțin uh, rolul pe care îl pot juca vehiculele electrice în viitorul transporturilor. Și nu spun asta pentru că Renault va propune patru modele noi în 2012 și pentru că pregătim piața pentru acestea, însă cred că este important să înțelegem că vehiculele electrice, spre deosebire de alte tehnologii, sunt uh, deja date, scoase pe piață la scară largă. Nu mai sunt în faza de pregătire. Cred că în prezentările dumneavoastră nu ați ținut seama de această mm, contribuție importantă pe care o pot avea vehiculele electrice la sistemele de transport. Sigur că știți cu toții care sunt uh, avantajele fără emisii de dioxid de carbon, fără poluare, fără zgomot, autonomie destul de bună, Sigur, nu trebuie să supraestimăm importanța vehiculelor electrice, vorbim despre o cotă de piață de 10% în 2020 probabil, însă având în vedere toate aceste avantaje, nu credeți că ar trebui să țineți seama mai mult de această idee în prezentările dumneavoastră? Și aș vrea să corectez o cifră. Domnul profesor Rottengatter a spus că dacă am compara că dacă toate mașinile existente acum ar fi ar trece la sistemul electric, uh, modificarea ar fi importantă. Dacă s-ar folosi mixul actual de energie de pe piața Uniunii Europene, situația ar fi mult mai bine decât uh, situația din parcul auto existent. Asta era întrebarea. Dacă nu credeți că vehiculele electrice ar trebui să aibă, joace un rol mai important. Vom reveni puțin mai târziu. Acum o să-l las pe domnul profesor Rottengatter. N-am înțeles, eu nu am înțeles foarte bine ce ați spus, dar o să reluăm mai târziu. N-am vorbit despre aplicarea tracțiunii electrice la Uh, autobuze sau autobuzele ușoare sau vehiculele de marfă, de livrări. Și acest lucru este foarte important. pentru emisiile de dioxid de carbon și pentru acceptarea de către consumatori. Domnul profesor Giovanovici, care vine de la Stuttgart, este sigur că, e sigur că este interesat despre proiectul uh, Stuttgart 21, veniți de la Institutul pentru Gestionarea Riscului Probabil că gestionarea integrată a riscului este un lucru pe care politicienii doresc să-l facă, dar nu reușesc întotdeauna foarte bine. Așa că nu, vă, nu citesc întrebarea, vă las pe dumneavoastră să o formulați către prezidiu. Intervenție fără microfon. În calitate de inginer m-a mirat puțin formula chineză pe care ați prezentat-o și uh, am presupus că există ceva mai mult conținut în spatele ei. Aș uh, vrea să știu în ce formă în proiectele dumneavoastră ați combinat uh, măsurarea și compararea riscurilor și oportunităților și după ce ați făcut această comparație, cum comunicați rezultatele? Sigur că mă refer la proiecte cum ar fi Stuttgart 21. Vă rog. Mulțumim. Am și o notă de la domnul Tolidano. Unde este? Cred că întrebarea pe care mi-o adresați uh, mie se leagă mai mult de ultima sesiune, dar nu se leagă neapărat de orașe, de urbanism, ci mai degrabă de vehicule electrice. Da, poate că ar fi mai bine să o formulez uh, oral. Aș vrea să felicit prezidiul și Parlamentul pentru această abordare foarte interesantă de a lega aceste sectoare. Întrebarea mea este următoarea. Dacă avem un sector al electricității important, dacă avem un sector TIC puternic, dacă am construit o piață internă în sectorul TIC, dacă construim aceeași piață în sectorul electricității și până acum am avut uh, poziția de lider în ceea ce privește transportul și producția de automobile, însă avem acum doar 1% vehicule electrice. N-ar trebui oare să promovăm legături între aceste sectoare uh, de top în Europa ca să nu pierdem tendința, să nu pierdem trenul. Ne temem că alți protagoniști de pe scena mondială ar putea să ne întreacă. Și atunci nu ar fi bine să folosim aceste sectoare puternice și să le legăm printr-o strategie. Cineva a spus de dimineață că poate cea mai mare problemă cu mașinile electrice este că nu au auto- o autonomie foarte mare. Dar poate că nu avem nevoie de 600 de kilometri pentru viața de zi cu zi. Dacă avem uh, vehicule electrice cu autonomie de 100-200 de kilometri, e suficient să mergem cu ele la serviciu, să ne ducem copiii la școală și asta ar fi o soluție mai ecologică. N-ar fi bine să întărim legătura dintre sectoare pentru a folosi tehnologia pe care o avem și a o transforma în realitate? Exact asta se încearcă în diferite orașe, în prezent, inclusiv în orașul meu. Deși nu avem metrou, cei ca mine putem folosi o mașină electrică să mergem la ședințele de comisie în fiecare zi. Printr-un sistem, așa cum există diferite sisteme de folosire în comun a mașinilor. Percepțiile se schimbă. Îmi dau seama că uh, mai sunt doar 11 minute până la ora cocktailului, așa că o să dau cuvântul fiecărui membru al prezidiului, începând cu domnul profesor Rottengatter și lui Jens Schipol o să-i dau cuvintele de final. Și domnul Antonio Coria de Campo va încheia discuția. Domnule profesor Rottengarter, apoi domnul profesor Uri, apoi domnul Vilke și apoi vom încheia. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Am încercat să fiu provocator și se pare că am reușit. În primul rând, ce se întâmplă cu subvenționarea? Problema mea este subvenționarea unor tehnologii care sunt deja cunoscute și care și pentru care există impresia în Europa și în mai multe țări din Europa că trebuie să se închidă o propastie tehnologică, o lacună tehnologică. Mă opun acestor tipuri de subvenționare, nu mă opun uh, vehiculelor electrice, ci mă opun subvenționării acestor tehnologii. Pentru că aceste, acesta e o formulă nouă și ar fi util să urmăm calea pe care am uh, luat-o deja. Poziția celor care imită este una destul de facilă. Nu trebuie decât să imiți ce au făcut alții. Însă asta nu te aduce în poziție de lider. De aceea mă opun strict subvenționării. Avem aceeași poziție în ceea ce privește dezvoltarea trenului prin uh, levitație magnetică. Acum 20 de ani a fost un proiect al guvernului german. Dacă există o piață, atunci reprezentanții industriei vor găsi un segment pe care să-și desfacă produsele. Însă nu s-a întâmplat așa. Statul a dat miliarde și miliarde Uh, pentru a subvenționa o tehnologie care până la urmă nu s-a transformat în realitate, nu s-a aplicat pe scară largă. În al doilea rând, legat de modificările de comportament, cum uh, s-a pus întrebarea cum se poate schimba comportamentul populației ca ei să accepte mai mult transportul în comun și să prefere transportul intermodal față de mobilitatea uh, cu mașina personală? Răspunsul este simplu. Nu poți uh, să schimbi uh, gândurile și preferințele oamenilor. Mm, sigur, apar anumite schimbări la generația tânără și pot exista schimbări în ceea ce privește mobilitatea, dacă mobilitatea este considerată comunicare o formă de comunicare. Generația tânără sunt semne că se îndreaptă spre, în această direcție. Acum se pot descărca softuri gratuit, poți uh, lua acum un telefon mobil și peste un an să-l schimbi. Și tot astfel trebuie privită și mobilitatea pe transport, în transportul. Vreau să spun, deci, că trebuie schimbate comportamentele pentru a respecta realitatea economică. Toate prețurile vor crește, lumea va fi interesată de energie pentru că acesta va deveni un bun tot mai scump. În al doilea rând, nu am utilizat uh, instrumentul uh, taxării drumurilor. În anumite locuri el a fost utilizat și poate fi depășită problema finanțării infrastructurii. În țările în curs de dezvoltare, finanțarea uh, este o problemă majoră și taxarea domnilor ar putea fi o soluție. Legat de inovație, o singură observație. S-a spus că inovațiile radicale sunt imprevizibile. Poți investi în cercetare de bază, poți spori probabilitatea ca ceva să se întâmple, dar nu poți prevede ce se va întâmpla. Este corect să se investeze în, investească în cercetare pentru energie și nu să se subvenționeze produsele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Interpreții, cărora domnul președinte le mulțumește, au amintit că trebuia să... că am început mai devreme de ora 3. Văd că nu toată lumea folosește interpretarea. Mă tem că va trebui să continuăm în engleză. Sper că nu este o problemă aceasta pentru, pentru prezidiu. Le mulțumim interpreților, spune domnul președinte. Și vreau să vă spun că putem depăși puțin, dar aș vrea să terminăm totuși cel târziu la 7 fără 25. Am câteva observații rapide. Una dintre probleme se leagă de dezvoltările noi pentru că pentru aceasta este nevoie de multă construcții, de multe construcții. S-ar putea directly low uh, carbon uh, futures in terms of transport. So the building, and that, that's the, you know, the comment or reaction to something like the building of Mazda and these other sort of eco-cities in the... Sunt uh, orașe ecologice în deșert care nu au o opțiune foarte inteligentă. În al doilea rând, legat de schimbările comportamentale, acestea sunt interesante pentru că, pe de o parte, multe comportamente nu se schimbă în timp, cum ar fi mașinile Ah, din America de Nord. Ah, alegerea mașinilor acolo este o ține de obișnuință, însă alte modificări apar foarte rapid, cum ar fi integrarea serviciilor de telefonie mobilă, de mesaje, SMS și așa mai departe. Deci, poate, pot exista practici, obiceiuri uh, foarte frecvente care să se schimbe.